colleagues, um, let's make a start, Mr. Haideți, dragi colegi, să începem. Avem un program de lucru încărcat pentru această dimineață. La 10.45 vom avea o prezentare din partea președinției și vreau să uh, fiu uh, în regulă față de colegii care au făcut efortul să vină la timp în această dimineață. Deci, aș vrea să începem. Începem puțin în întârziere în această dimineață și pentru că așteptăm să vedem dacă se repară computerul ca să putem avea acces și la prezentarea în PowerPoint. Dar s-ar părea că nu. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este o prezentare a raportului european în privința drogurilor pe 2015, tendințe și dezvoltări din, din partea domnului director al uh, OEDT, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, domnul Wolfgang, Wolfgang Goetz, căruia îi uh, urez bun venit. Vă voi da cuvântul circa 10 minute îmi pare foarte rău că problemele tehnice ne împiedică să avem acces la prezentarea în PowerPoint. După prezentarea dumneavoastră vom avea și o mică discuție. Doamnelor și domnilor, este o mare plăcere pentru mine să mă aflu din nou în rândul dumneavoastră. Este pentru a 11-a oară că mă aflu aici. Vă voi prezenta raportul uh, situației uh, Uh, europene a Drogurilor pe 2015. Însă, înainte de a face acest lucru, permiteți-mi, vă rog, să, vă fac, să fac două observații de natură generală. V-am trimis uh, vineri uh, raportul nostru prin e-mail, în care găsiți toate detaliile în privința activității noastre de anul trecut și dacă aveți observații sau întrebări, cu mare plăcere vă voi răspunde Vă invit să-mi trimiteți aceste observații sau întrebări prin e-mail. În al doilea rând, țin să mulțumesc membrilor Comisiei Libe pentru uh, susținerea uh, bugetului OEDT care să fie aliniat la nevoile noastre. Poz, uh, votul dumneavoastră pozitiv în privința bugetului de în doi ani ne-a ajutat din păcate, de fiecare dată am trecut procesul uh, în uh, etapa de conciliere, dar eu nu mi-am pierdut speranța și sper că anul acesta să reușim să, în cea de-a treia tentativă, mandatul meu se apropie de sfârșit, și în orice caz vă garantez că eu unul nu mă voi întoarce în fața dumneavoastră cu această problemă. Haideți să ne întoarcem acum la problema drogurilor în Europa. Raportul nostru pe 2015 este cel de-al 20-lea de această natură. Este un pachet um, extins de evaluare. În 1995, când am făcut primul uh, raport, aveam doar 15 membri și Uh, viza mai ales problemele legate de heroină, de consumul acesteia și de bolile asociate. Între timp, uh, situația s-a schimbat și există o serie de alte aspecte care ne cer atenția. Tendințele în privința heroinei uh, s-au îmbunătățit în ultima vreme, au uh, scăzut, uh, a scăzut numărul utilizatorilor de heroină și s-a înjumătățit numărul utilizatorilor de heroină care intră în tratament. Unul din, una dintre poveștile de succes ale ultimelor 20 de ani este extinderea tratamentului pentru utilizatorii de droguri, având acum 1,3 milioane de uh, toxicomani pe tratamente cu substitute de heroină. Dependența de heroină este um, gravă și în ultimii ani a trebuit să ne adaptăm um, îmbătrânirii acestor uh, utilizatori. Uh, de asemenea, în rândul consumatorilor mai vârstnici, riscul de supradoză crește. Mai mult de 600.000 de, de, mii de mai mult de 6.000 de morți uh, prin supradoză au fost înregistrate în 2015. Uh, s-au organizat o serie de cursuri de formare pentru persoanele care se ocupă de, aceste, de acești toxicomani. Totuși, în ultimii doi ani uh, a scăzut extraordinar de mult uh, numărul persoanelor bolnave de HIV. Uh, însă Uh, tratamentele antivirale din ce în ce mai bune sunt uh, disponibile pe piață, dar costurile rămân mari. În, în ceea ce privește restul pieței, imaginea este mai uh, variată. În Uh, cele 5 uh, tone de heroină confiscate în 2015, în 2013 reprezintă cea mai, mare, cea mai mică captură din ultimii ani. Însă producția uh, de opiu din Afganistan crește, precum știți, acesta este marele furnizor al Europei pentru produsele opioide. Dar și uh, furnizarea de heroină pentru Europa Uh, s-a diversificat, am uh, găsit două laboratoare uh, de heroină în Spania și noi rute de trafic. Problemele legate de cannabis sunt în creștere. Mai mult de 600.000 de persoane au început un tratament împotriva efectelor cannabisului și în Europa au mai mult de 20 de milioane, respectiv 1% din populația adultă a Europei folosește cannabis. Politicile în privința cannabisului au o dimensiune internațională. Se, uh, în uh, Statele Unite aceasta a devenit uh, legală în anumite state. În Europa noi ne autoritățile polițienești se concentrează pe problemele legate de cannabis. Piața stimulentelor europene are numără cocaina, amfetamina, extazii ă, și multe noi droguri, noi psihotrope. Cocaina încă este folosită de 2,3 milioane de adulți europeni, 1,8 uh, milioane folosesc, folosesc ecstasy și 1 milion amfetamine. Noile uh, stimulent, în ceea ce privește piața acestora, aceasta pare să fie stabilizată sau chiar în scădere. s-au înregistrat creșteri în puritatea drogurilor, inclusiv în la, uh, cannabis, uh, heroină, cocaină. Și consumatorii nu sunt întotdeauna conștienți că consumă produse mai uh, puternice, mai pure. Datele arată o creștere a importurilor de rășină, de cannabis, de hașiș, de proveniență marocană. Extasiul de mare uh, uh, puritate este mai, este mai ușor de găsit pe piață și uh, problemele, legate, problemele de sănătate legate de utilizarea uh, tabletelor de ecstasy este în uh, creștere. inovația tehnică și concurența pe piață sunt factorii care au dus la această dezvoltare. Uh, precursorii chimici sunt din ce în ce mai disponibili pe piață. Se constată că atât uh, substanțe listate cât și nelistate sunt folosite pentru producerea de droguri în Uniunea Europeană. În ceea ce privește concurența, punerea la dispoziția noilor psihotrope, substanțe psihotrope, are un rol uh, important. În unele țări, uh, cannabis, cannabisul uh, sintetic și catinonii de sinteză sunt din ce în ce mai disponibili. Apar din, nou, nou, din ce în ce mai multe noi droguri. În fiecare săptămână se descoperă doi nouă substanțe psihotrope. Uh, consumul de noi substanțe s-a uh, înmulțit cu patru față de uh, acum câțiva ani, inclusiv catinonii sintetici și canabinoizi sintetici, canabinoizii sintetici. Catinonii de sinteză și canabin, cannabisul de sinteză constituie 61% din uh, Mm, confiscările de substan- noi uh, substanțe psihotrope în 2015. Dat uh, fiind uh, toxicitatea ridicată a acestor noi substanțe psihoactive, o utilizare nelimitată poate fi preocupantă. problema drogurilor și mai ales legătura cu um, crima organizată sunt problematice. Trebuie să ținem pasul cu schimbările și să aducem în continuare informații uh, temeinice pentru decidenți. În ultimii 20 de ani, uh, politica în uh, domeniul drogurilor a evoluat și Uniunea Europeană și statele membre au introdus valori, uh, valorile fundamentale și în domeniul politicii vizând drogurile. La uh, următoarea uh, întrunire a UNCAS vom putea vorbi pe o uh, voce mai puternică în ceea ce privește poziția Europei în domeniul drogurilor. Noi vom continua să informăm, să alimentăm dezbaterea politică, așa cum am făcut în ultimii 20 de ani. Doamnelor și domnilor, sunt convins că pentru o, poli o politică mai eficientă pe viitor, trebuie să avem mai mare încredere în probe și în Europa în general. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Gutz. Um... Mulțumesc foarte mult. Raportorii Domnul Burni și doamna Berselbario sunt raportori împreună pe acest raport și bineînțeles că le dau cuvânt. În primul rând, domnului Boni, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc domnului director pentru acest raport așa de bine structurat, cu o analiză profundă, plin raportul de informații deosebit de importante. Cred este foarte important să avem astfel de rapoarte anuale, deoarece avem nevoie de aceste cunoștințe, de aceste date, pentru a putea pregăti acțiunile noastre politice. Este foarte important să fim la zi, să cunoaștem evoluțiile cele mai recente. Așa cum a spus, există multe astfel de noi tendințe și dacă este să învățăm din experiența trecutului, după acea adevărată epidemie, epidemie de heroină în anii 90, la mijlocul lor, acum avem noi probleme legate de folosirea cannabisului, asta în primul rând, noile substanțe psihotrope de asemenea care au apărut. Sunt de acord cu ce spuneți, și anume că E foarte important să înțelegem că acțiunile noastre trebuie să se bazeze pe date, pe probe și dovezi și nu pe ideologie. Numai așa vom găsi soluții. Ca și raportor, pe propunerea privind regulamentarea noilor substanțe psihotrope, mă interesează și m-a interesat foarte mult parcurgerea dosarului dumneavoastră legat de aceste substanțe, cum sunt ele puse de piață, cum uh, Uh, evoluează cererea și oferta. După lectura acestui raport, consider cu încă și mai multă tărie că avem nevoie de o reacție comună europeană a acestui fenomen, față de acest fenomen. Parlamentul nostru și-a adoptat poziția respectivă anul trecut. Acum așteptăm Consiliul la fileu. Sunt puțin îngrijorat de faptul că Consiliul pare să dărăgăneze procesul și sper că până la urmă vom avea un text final care ne aducă metode de lucru noi și eficiente care să ne permită să luptăm împotriva acestui fenomen împreună cu agenția dumneavoastră și prin cooperarea între statele membre. Nu avem timp de pierdut cu bătălii procedurale și cu neînțelegeri între noi. Se desprinde clar din raportul dumneavoastră că folosirea acestor noi substanțe psihotrope, psihoactive, este în tendință crescătoare. Acestea foarte adesea pun în pericol sănătatea și chiar pot să producă moartea. Și asta mai cu seamă deoarece nu sunt cunoscute aceste substanțe și nu se știe ce măsuri se pot lua în acest sens, pentru că tot timpul apar noi și noi substanțe, noi și noi molecule și nu știm cum să folosim uh, forțele de menținere a ordinii sau altele măsuri care să ne permite să stăvilim acest uh, flagel. E vorba, bineînțeles, de soluții nu numai de reglementare, dar și prin educație. Aceste măsuri sunt din ce în ce mai prezente și vreau să adaug că avem nevoie să fim mult mai bine pregătiți la nivel poliționesc și judiciar. Este important, însă și mai important, ca să avem acest cadru european de acțiune. Raportul dumneavoastră mi-a arătat de asemenea cât de puține știm în continuare despre aceste substanțe, despre modul și modalitățile de utilizare și Într-adevăr, nu există studii privitoare la aceste substanțe care să compare tendințele în diversele state membre. Deci, dacă discutăm reglementarea și un nou regulament, ar trebui să începem cu ce fac statele membre pentru a contribui la efortul dumneavoastră de a ști mai multe despre acest fenomen. La sfârșit vreau să vă spun că nu avem timp de pierdut, avem nevoie de acest regulament și avem nevoie să înțelegem mai bine uh, problematica și inclusiv când vine vorba de cannabis. 20 de milioane de persoane folosesc sau iau cannabis în Europa. Discuția este, bineînțeles, mai mult decât uh, oportună. Chiar eu, în familia mea, am probleme o nepoată de-a mea de 16 ani uh, s-a dovedit dependentă de câteva luni de uh, cannabis. Uh, avem nevoie de ajutor, avem nevoie de recunoașterea fenomenului, avem nevoie de soluții, de acțiuni și de date. Thank you, Mr. Boney, for those uh, concrete points and that personal. Mulțumesc, domnule Boni. Într-adevăr, această amenințare este una foarte reală Paula, domnul Paula Aho are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Gheț, pentru prezentarea dumneavoastră. Nu cred că ați vorbit, vorbit despre vânzarea drogului numit CAT, care în anumite comunități este foarte problematic. Și apoi mai am încă o întrebare în privința vârstei, profilului de vârstă al utilizatorilor de droguri din Europa. Aș vrea să știu dacă s-au înregistrat schimbări în această privință. Mulțumesc, domnule Aho. Monica. Vă mulțumesc. Eu am o întrebare care vizează două aspecte. În primul rând, s-a tot dezbătut în uh, Parlamentul European dacă aceste uh, substanțe ar trebui să poată fi certificate și trasabile pentru a se ști uh, exact cine vinde, cât, unde sunt produse substanțele, să există o adevărată monitorizare pentru a se ști dacă aceste substanțe sunt produse aici sau doar sunt aduse. Dumneavoastră credeți că un astfel de control, de, un sistem de control ar fi bun și pentru substanțele din Europa? Pentru că o mare parte din producție are loc aici, pe teritoriul european. Și apoi am o întrebare în privința cannabisului. Ați spus că 60.000 de, per, 60.000 de persoane sunt în curs de tratament. Este vorba despre utilizator de lungă durată a cannabisului? sau uh, utilizatori ocazionali sau cei care au uh, reacții negative la consumul de cannabis. Aș vrea să știu care sunt uh, motivele care împing pe acești uh, utilizatori să caute tratament medical. Mulțumesc, Monica. Domnule Găț, puteți răspunde, vă rog, la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Am să le iau în ordinea în care au fost adresate. Domnul Boni a vorbit despre nevoia de reglementare. Da, sunt de acord. Este nevoie de un nou cadru juridic pentru substanțe, noile substanțe psihoative. Cadrul actual datează din 2005 și este evident depășit. Situația nu mai este la fel astăzi ca cu 10 ani în urmă. Din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al observatorului, observator, uh, interesul nostru primordial este să, uh, ca sistemul de alertă rapid să funcționeze cât mai eficient. Evident, Comisia uh, se preocupă de cadrul juridic și așa mai departe. Cannabisul este o substanță discutată în lung și în lat uh, în ultima vreme, uh, toate chestiunile legate de legalizare, mai ales în Statele Unite, în Uruguay, uh, Ecuador și alte țări în curând. Ori trebuie să vedem clar că substanța, cannabisul, este o substanță mai periculoasă astăzi decât în trecut. Când aveam eu 16 ani, deci în anii 60-70, uh, era la ordinea zilei să fumezi un joint cu prietenii. Dar astăzi, substanțele din aceste jointuri sunt cu o încărcătură de THC mult mai mare și Uh, nu este vorba doar despre iarba de cannabis, ci și despre rășină, despre hașiș, care este în special de proveniență marocană. Se vorbește despre o reglementare separată a cannabisului. Domnul Alo, uh, nu am vorbit despre CAT, este vorba despre o problemă în, doar în anumite comunități de, care vin din uh, Djibouti, Somalia, etc. și reprezintă o problemă gravă în anumite țări. Eu știu că Regatul Unit a întreprins o serie de măsuri anul trecut. Uh, mai sunt și unele țări scandinave care au întreprins măsuri împotriva consumului de cat. Uh, eu recunosc că nu sunt specialist în această privință. În ceea ce privește substanțele sintetice, trebuie spus că catinonii n-au nimic de a face cu drogul cat, dar uh, copiază uh, substanța naturală. Cei care vin din uh, țări în care se consumă în mod tradițional cat, respectiv în vestul Africii, continuă să o consume cat și în Europa. În ceea ce privește profilul de vârstă, cea mai interesantă chestiune ar fi legată de utilizatorii de heroină. Uh, um, s-a înregistrat clar o creștere a vârstei consumatorilor de heroină. Și acești oameni au nevoie de îngrijiri speciale în unele țări Uh, există chiar uh, idei de aziluri pentru bătrâni heroinomani. Uh, pentru doamna Holmeier, în ceea ce privește precursorii, recunosc că nu sunt un, nu fac parte din mandatul meu, ci din mandatul comisiei în raport uh, găsiți la pagina 36 informații în privința precursorilor. Evident, precursorii ar trebui controlați cât mai temeinic cu putință, însă nici unul dintre aceștia Însă unii dintre acești precursori uh, sunt necesari uh, sectorului industrial. Încă o dată, acest, această chestiune nu face parte din mandatul meu și comisia n-ar fi încântată să vorbesc despre asta. În ceea ce privește persoanele, uh, consumatorii de cannabis care sunt în curs de tratament și numărul de 60.000 de persoane la nivel european, Uh, pentru o mare parte dintre aceștia, tratamentul a fost uh, hotărât, decis de către judecător odată ce aceste persoane au fost prinse de către forțele de justiție. Așa cum spuneam la început, uh, aceste rapoarte sunt întocmite de către observator de 20 de ani. Situația s-a schimbat foarte mult în acest interval de timp. N-aș spune că este mai problematică astăzi, dar oricum este mai complexă. Lucru care îngreunează și uh, detectarea tuturor elementelor și strângerea tuturor informațiilor. Noi strângem informații uh, pe care le punem la dispoziție atât autorităților naționale cât și comisiei Uh, din punct de vedere tehnic, uh, colaborarea cu Comisia a fost excelentă, chiar dacă din punct de vedere al colaborării pe chestiunile de buget lucrurile n-au stat niciodată strălucit, cel puțin nu în ultima vreme. Dar țin să mulțumesc Parlamentului European și mai ales Comisiei Libe pentru sprijinul pe care ni l-au acordat uh, nu doar acum, ci de-a rândul anilor poate e ultima oară că mă aflu în fața dumneavoastră, mi-am terminat deja mandatul, dar uh, încă nu a fost găsit succesorul meu. Poate spre finele anului sau în primele două luni ale anului viitor vă veți putea întâlni cu noul director al OEDT. Vă mulțumim, domnule Götz voi da acum cuvântul Comisiei. Domnule Paolo. Thank you, Mr. Chair. Indeed, a few words. First of all, to thank... Mulțumesc. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Găs, directorul agenției, pentru această prezentare foarte bună a raportului. Modelul Uniunii Europene cu privire la droguri așa cum se consemnează în strategia Uniunii Europene împotriva drogurilor, se bazează foarte mult pe o politică bazată pe dovezi. Acestea sunt dintre motivele pentru care uh, suntem atât de recunoscători agenției pentru faptul că a elaborat acest raport foarte important uh, pentru toți factorii de decizie. Agenția reprezintă un model nu doar pentru alte organisme din Uniunea Europeană, ci și în afara Uniunii, iar domnul director a avut un rol uh, Um, esențial în um, faptul că agenția s-a demarcat ca model. Apoi, uh, nu pot decât să sprijin uh, uh, ce a spus și domnul raportor, cadrul um, curent, cadrul actual privind MPS nu este încă, nu este eficient, nu este rapid, nu îi oferă Uniunii Europene să, să rezolve această problemă Drogurile acestea sunt uh, din ce în ce mai mult produse în Uniunea Europeană pentru că producătorii mută posibilitatea în Uniunea Europeană pentru a face uz de posibilitățile pieței. Lucrăm din greu la acest uh, capitol, însă, din păcate, nici uh, sub președinție letonă nu s-au putut face uh, progrese în Consiliu în acest dosar și sperăm să putem să facem progrese la următoarea președinție. Apoi încă un, uh, câteva cuvinte despre dimensiunea internațională. La fel salut ce a spus domnul Goetz cu privire la faptul că Uniunea Europeană trebuie să aibă un glas unic pe plan internațional uh, sub uh, autoritatea com comisarului Avramopoulos. Comisia lucrează împreună cu președinția către stabilirea unei poziții a Uniunii Europene care să fie um, foarte puternică, mai ales în perspectiva um, uh, UNGAS din 2016. Vă mulțumim, doamnă. Și uh, vreau încă o dată să-i mulțumim, uh, domnul director, pentru um, activitatea lui. Uh, sper că nu este ultima dată când vă vedem. Oricum, în numele comisiei noastre, mm, sper că știți că Hmm, comisia noastră este interesată de acest domeniu și uh, vă felicităm pentru acest mandat. Sperăm că activitatea noastră să continue în același uh, spirit. Vă mulțumim și, cum vă spuneam, sperăm să vă vedem din nou. Mulțumim încă o dată pentru prezentarea de astăzi. Uh, să trecem acum, dragi colegi, la raportul Comisiei, în cel de-al raport anual uh, semestrial privind funcționarea spațiului Schengen în 1 noiembrie 2014 30 aprilie. So colleagues, last Sunday there was an anniversary. Uh, duminica trecută s-a aniversat acordul Schengen. Uh, știți că acesta a fost semnat pe 14 iunie 1985 și cred că ar trebui să aducem un omagiu celor care la vremea respectivă au avut curajul de a face o, un astfel de pas. Funcționarea zonei Schengen, bineînțeles că reprezintă o chestiune foarte importantă pentru noi, de aceea încercăm uh, să invităm mereu Comisia să prezinte acest uh, raport, cel mai recent, privind funcționarea spațiului uh, Schengen. Um, astăzi um, um, avem astăzi prezentarea, deci este foarte importantă. După prezentarea Comisiei vom avea un scurt schimb de opinii. Domnul de Căster reprezintă comisia, dacă nu mă înșel. Aveți cuvântul, domnule de Căster. O prezentare scurtă, vă rugăm. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, la fiecare șase luni, Comisia publică un raport semestrial privind funcționarea spațiului Schengen. E deja cel de-al șaptelea astfel de raport care a fost adoptat de comisie pe 29 mai. Pe scurt, rapoartele acestea reprezintă un fel de control de, al sănătății zonei euro, acoperă toate aspectele relevante prin funcționarea spațiului Schengen. Acest cel de-al șaptelea raport acoperă perioada 1 noiembrie 2014-30 aprilie 2015. Perioada de raportare a fost marcată în primul rând de evenimentele tragice din Mediterană, dar și de presiunea la frontiera um, sârbo-maghiară și de amenințarea luptătorilor teroriști. Mă voi concentra așadar pe aceste trei aspecte, deși raportul conține și multe alte informații cu privire la alte aspecte care sunt relevante pentru funcționarea spațiului Schengen cât despre migrație, migrația ilegală. Vreau să subliniez că există trei rute principale um, prin care se desfășoară um, această migrație ilegală către Europa. În perioada de raportare, ruta Balcanilor Occidentali a avut uh, înregistrat cea mai mare, cel mai mare număr de dețineri, peste 62.000, însă problema aceasta a fost soluționată prin um, eforturile comune și lucrurile s-ar putea rezolva. Cifrele au scăzut de la 50.000 aproape în februarie până la vreo 5.000 în martie și apoi 7.000 în aprilie. O cifră doar. Kosovarii detectați la frontiera terestră sârbo-maghiară au fost în număr de aproape 12.000 în februarie și mai puțin de 300 în aprilie. La pagina 3 din raport veți găsi o trecere în revistă a măsurilor care au fost luate și care au permis limitarea acestei probleme. De exemplu, a avut loc sprijin uh, Frontex pentru autoritățile maghiare. Comisia a inițiat un dialog um, intens între cu Serbia și cu Kosovo, care a dus la o cooperare mai bună între autoritățile din aceste uh, țări um, și comisie și mai sunt și alte măsuri pe care le găsiți în detaliu în raport. Mai apare o situație și în Mediterana Centrală, care uh, acum pune cele mai mari probleme. În perioada de raportare s-au înregistrat cam 40.000 de dețineri iar salvarea de vieți reprezintă prioritatea absolută a tuturor instituțiilor, Consiliul, Parlamentul și Comisia. Foarte clar să fim, acest element face parte din raportul Schengen, însă aceste provocări nu pot fi rezolvate doar prin instrumentele disponibile în cadrul cooperării Schengen cauzele principale, după cum știți, sunt în afara cadrului Schengen, așadar achiul Schengen nu poate să um, demareze măsuri potrivite care să încheie această problemă. Sigur, măsuri legate de Schengen pot să vină cu câteva soluții și mă refer în special la cooperarea prin intermediul Frontex, desigur cooperarea între statele membre, uh, operațiunile comune, Triton, Poseidon, Deja aveți informații complete despre consolidarea acestor operațiuni comune. Ne trebuie așadar măsuri. Trebuie să folosim instrumentele Schengen și ne mai trebuie și alte tipuri de măsuri. Și aici mă refer în, în special la agenda europeană privind migrația și la primul pachet de punere în aplicare adoptat recent de Comisie. Așadar, Mediterana centrală pune probleme foarte mari, însă nu trebuie să uităm că mai sunt și alte rute migratorii și ar trebui să ne asigurăm că și de cealaltă parte a frontierelor externe există supraveghere potrivită. Trebuie să nu uităm că traficanții se adaptează foarte rapid la diferite modus operandi. Mai există de asemenea ruta est-mediteraneană, uh, care a fost folosită în principal în luna martie, uh, după care uh, traficanții și acolo trafica, numărul de deține a fost aproape la fel de mare ca în Mediterana Centrală. În Mediterana Centrală accentul a fost pus pe salvarea de vieți, pentru că majoritatea operațiunilor până la urmă au fost operațiuni de căutare și salvare, dar asta nu se întâmplă neapărat și în celelalte părți ale Mediteranei, nu la fel de mult. Cel de-al doilea element pe care ar trebui să menționez este funcționarea noului mecanism de evaluare Schengen, care a devenit pe deplin aplicabil în noiembrie anul trecut. Primele valori uh, deja s-au făcut în uh, Austria și în Belgia și trebuie să spun că cooperarea dintre comisie și experții din statele membre a fost excelentă. Și primele rapoarte cu privire la evaluarea Austriei au fost deja înaintate vinerea trecută Comitetului uh, Schengen pentru un aviz cu privire la aceste proiecte de rapoarte. După cum știți, așa cum se stipulează în decizia Consiliului care înființează noul mecanism de um, supraveghere, de evaluare, aceste rapoarte de evaluare vor fi transmise și Parlamentului European. Mai este și problema luptătorilor uh, teroriști străini. Deja au avut loc uh, dezbateri foarte importante cu Parlamentul European pe această temă. După cum știți, Achiul Schengen permite uh, luarea de măsuri eficiente, concrete. Nu există o nevoie uh, mare de schimbare a codului frontierelor Schengen. Una dintre lucrurile care trebuie menționate este că um, Comisia a luat uh, măsuri pentru a sprijini statele membre să stabilească controle mai bune um, asupra persoanelor care beneficiază de pe urma liberei circulații a persoanelor. După cum știți, um, um, codul frontierelor Schengen nu um, permite o libertate, uh, permite însă Comisia a venit cu o interpretare care permite o mai bună verificare a persoanelor care se bucură de dreptul de liberă circulație, spunând că pe baza analizelor de risc pentru o siguranță internă sau pe baza analizelor uh, riscurilor care ar putea să afecteze uh, siguranța la frontierele um, externe, se pot face controle asupra acestor, uh, um, asupra acestor persoane dacă se încadrează în anumite categorii din evaluarea de risc. Și am verificat până în aplicare de către statele membre a acestor recomandări și chiar au existat controle sporite, atât controlele alor, ale documentelor de călătorie, ale celor care se bucură de um, dreptul de liberă circulație, cât și asupra persoanelor respective. După cum am spus, domnule președinte, mai sunt multe alte chestiuni menționate în raport, cum ar fi dezvoltarea Eurosur, evoluții în uh, domeniul politicii privind vizele, însă aș vrea să vă atrag atenția asupra unui alt aspect – care, așa cum ați indicat și dumneavoastră în uh, introducere, care vizează uh, aniversarea semnării tratatului Schengen și în acest sens aș vrea să vă spun că Comisia um, încă sprijină pe deplin aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen. Și în acest context ar trebui să menționez de asemenea că acum um, câteva luni Croația Uh, și-a declarat oficial disponibilitatea pentru evaluare Schengen. Așadar, consideră că ar putea să teastă testul uh, um, care ar permite să adere la Schengen și vă, vă spun că deja ne, ne um, adaptăm programul de evaluare Schengen pentru a programa câteva vizite în Croația la începutul anului 2016. După cum știți, uh, domnule uh, președinte, acest raport reprezintă un instantaneu. De, de când l-am făcut, uh, deja au mai fost mai multe evoluții, s-au negociat și semnat acorduri de ridicare a vizelor, există alte evoluții, dar cu siguranță um, veți avea o discuție în acest sens în, în ședința dumneavoastră din 15 iulie, dacă nu mă înșel. Știți că și alte evoluții s-au înregistrat Printre altele, cred că um, evoluțiile cele mai uh, importante după perioada uh, de raportare a fost uh, agenda europeană privind migrația, care a venit cu soluții de urgență și pentru măsuri care să gestioneze mai bine migrația. Și în acest, în acest sens, raportul de față, spre deosebire de altele anterioare, Um, nu um, pune uh, probleme de dezbatere politică în concluziile sale. Chestiunile adevărate legate de migrație uh, vis-a-vis -vis de situația din Mediterană, care este urgentă, e bine, este vorba deja de o dezbatere în curs, uh, atât la Parlament cât și la Consiliu, așa că noi n-am mai venit cu alte chestiuni care să fie discutate. Vă mulțumesc așadar, domnule președinte, și uh, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări pentru mine. Mulțumesc, domnule De Coster. Dragi colegi, poate ați remarcat uh, că prezentarea, deși scurtă, a fost plină de subiecte demne de discutat, determinate fiind uh, principal de aniversarea privind acordul Schengen, dar, bineînțeles, având în vedere uh, contextul actual și de celelalte rapoarte în curs. Sunt atâtea subiecte, sunt sigur, care merită să fie discutate de colegi, dar vom avea, bineînțeles, și alte ocazii să abordăm aceste subiecte și bineînțeles că timpul astăzi este scurt pentru a intra într-o dezbatere de fond. Prezentarea domnului de Căstor a fost foarte, foarte plină de detalii interesante. E de înțeles interesul tuturora. Domnul Coelho are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei Executive pentru acest raport, însă trebuie să vă spun că îmi pare rău că nu putem avem cu adevărat o dezbatere politică pentru că achiul Schengen a fost supus unor presiuni extraordinare, așa cum a spus și domnul de Căster. De fapt, Europa cetățenilor are în centrul său acest achi Schengen și uh, faptul că avem multe partide extremiste astăzi ne face că să fim încă și mai atenți la acest raport de la Comisie. Eu sper că uh, pentru viitoarele rapoarte de acest gen vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a discuta. Europa cetățenilor trebuie să ne preocupe în cel mai înalt grad. Este un raport bun, bineînțeles, însă eu cred că ar trebui să conțină și mai multe date, cu și mai multe uh, detalii și aș eh, face trei observații în acest sens. În primul rând, Comisia nu arată cu claritate cum o cooperare poliționească și un schimb de informații mai mare au dus la o scădere semnificativă a celor care sunt prinși ilegal la granița cu Kosovo. Apoi, acest raport vizează situația din noiembrie 2014 încoace, însă există operațiuni care au început exact pe 1 noiembrie, un pic mai înainte de data la care s-a, la care s-a pornit analiza în acest raport. Și atunci cred că ar fi preferabil ca și comisia să fie un pic mai obiectivă, mai atentă în analizele pe care le face. Pentru că, în ce privește bugetul operațiunilor, mi-aduc aminte că Comisia Libe a aprobat un uh, aviz legat de costul operațiunii Triton, la ea mă refer, și aș dori mai multe detalii în legătură cu acest aspect. Și, în sfârșit, raportul mai arată că vor exista și rapoarte în ceea ce privește acele mișcări numite secundare. Avem mai multe date? Vom avea acces la acest gen de rapoarte? Și, în sfârșit, domnule președinte, un ultim comentariu. M-aș referi la îndrăzneala Comisiei ce privește noua abordare JAI, în ce privește procedurile de încălcare. Însă nu este clar va fi oare uh, poziția Germaniei când vine vorba de G7 și de uh, limitările la circulație la frontieră, vor fi oare ele arătate cu degetul sau ce se întâmplă în Franța? Și mă mai refer acum și la ce se întâmplă cu România și Bulgaria. Controlele la frontiere cu aceste țări trebuie să fie abolite. Ele s-au conformat pe deplin și cred că Consiliul trebuie să fie supus unor presiuni pentru a putea în sfârșit finaliza acest dosier. În ultimul rând, vreau să subliniez că noul mecanism de evoluție a Schengen, care numai ce a intrat în vigoare, este în acest sens foarte important ca și Comisia Executivă să-l pună pe deplin în aplicare, să profite de el și depinde de comisie ca să confere mai multă credibilitate acestui mecanism, așa cum s-a spus de ceva vreme încoace. Pentru acest nou instrument și pentru altele trebuie să se consolideze încrederea reciprocă între state, să se, ne asigurăm că avem granițe solide, să ne asigurăm că statele membre se conformează cu tot acheul Schengen. Numai așa vom putea să avem uh, sorți de izbândă cu acest nou mecanism pe care îl preconizează Comisia și atunci Comisia semnifică cu acest nou mecanism că își va asuma răspunderile mai mult. În sfârșit, mi-ar place foarte mult să urmărim în continuare aceste dosare. Domnule președinte, mai sunt multe de spus, dar cred că am acoperit punctele esențiale. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Coelho. Da, sunt multe încă alte lucruri de spus și a subliniat ca și mine, cum am spus și eu la început, că ar fi naiv uh, să credem că putem să acoperim toate dimensiunile Schengen, având în vedere calendarul pe care ni le-am uh, fixat și contribuțiile care sunt depășească două minute pe persoană acest punct a fost pus pe ordinea de zi pentru că avem această aniversare, aceasta a fost oportunitatea, dar știu bine că și colegii doresc uh, mai multe dezbateri în acest sens și doresc ca Schengen să revină în continuare în discuțiile noastre mai ample. Așa cum a spus și domnul de Căster, Dumneavoastră ne spuneți că da, Schengen ca tare trebuie să ne preocupe ca și dosar, dincolo de contextul actual. Dragi colegi, să mergem mai repede, ne apropiem uh, și de 10.45 concluziile prezenției letone. Așadar, vă rog frumos, dragi colegi, având în vedere ce v-am spus, vă mulțumesc să vă, dacă vă limitați comentariile la un minut numai, având în vedere constrângerile de timp, îi dau cuvântul domnului Radev, apoi uh, doamnei Spinelli, doamnei Sargentine, domnul uh, lui Meyer și domnului Arboch. Deci vă rog să vă cantonați la un minut și vă promis că vom avea și mai încolo o discuție pe Schengen când va veni momentul, urmează domnul Radev. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru acest uh, raport din partea Comisiei Europene. Dragi colegi, după ce, după 8 ani de la intrarea Bulgariei în Europeană, noi tot mai suferim din cauza acelor duble standarde și mulți politicieni de la noi uh, și din afară răspundesc zvonuri neadevărate în ceea ce privește situația din Bulgaria. Cel mai flagrant exemplu al acestei distorsiuni este faptul că Bulgaria încă nu a intrat în Schengen. Foarte multe rapoarte arată că Bulgaria a deplinit toate criteriile pentru a fi membră. Și așa a spus și domnul raportor Coelho și îi mulțumesc foarte mult pentru că ne-a sprijinit tot timpul de-a lungul acestui proces și el tot timpul a spus și a cerut ca Bulgaria, chiar și înainte să intre în Uniunea Europeană, să, in, să se alăture deci Uniunii Europene și apoi în Schengen, Bulgaria de nenumărate ori a arătat că este un contribuitor activ la securitatea europeană, Uh, grănicerii bulgari apără în permanență granițele externe ale UE cu Turcia și numărul de imigranți uh, ilegali care intră pe acolo este mult mai scăzut decât ce se întâmplă din Mediterana încoace. Mai cu seamă, uh, Boicor Borisov, noul prim-ministru, a venit la putere și el s-a implicat foarte mult în această cooperare pentru a-i respinge pe acești luptători uh, străini și alții. Mi se pare inadmisibil că Bulgaria încă nu a intrat în Schengen, mi se pare o lipsă de respect, de aceea cer statelor membre să arate că și ele consideră că, Uniunea că Bulgaria este un membru de plin al UE și să permite țării noastre să intre în Uniunea Europeană, în Schengen, mă scuzați, doamna Vergie. Doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să sărbătoresc aniversarea spațiului Schengen. Dacă într-adevăr am sărbători astăzi o liberă circulație autentică și care să aibă loc așa cum trebuie, în condiții bune și nu mi se pare că putem să urăm la mulți ani unei Europe din ce în ce mai închise, unei Europe citadele, fortărețe. Din păcate, este exact ceea ce se întâmplă din ce în ce mai mult și mi se pare că majoritatea dezbaterilor din statele noastre uh, sunt nesănătoase, neortodoxe, pentru că multă lume nu prea știe despre ce e vorba. Mă refer la anumiți politicieni care pun sub semnul întrebării limitele și existența, substanța spațiului Schengen. Un alt uh, aspect, uh, dincolo de păcatele raportului la comisie, nu vreau să le menționez, avem o problemă de vizibilitate, o problemă de cifre care mi se par manipulate, procentajele sunt cumva deturnate. Exemplu, mi s-a spus că presiunea la granițele externe cu Grecia a crescut cu 500%. E adevărat, dar procedatorele pot să ne spună orice. Totul depinde de unde pleci, care este valoarea de referință. Astăzi, presiunea migratorie este aproximativ aceeași în Grecia și Italia. Dacă am înțeles eu bine, cam 50.000 de persoane încearcă să pătrundă în ambele țări. Grecia nu are acea situație ca Italia. Da, și subliniez că Grecia nu a băgat în buzunar niciun centim de euro de când a intrat în Europeană pentru uh, aceste măsuri. Totul este blocat, știți din ce cauză, mi se pare scandalos. Iar aceste cifre sunt foarte fluctuante, sunt foarte pestrițe, să fim atenți pentru că nu dorim ca ele să hrănească anumite dezbateri xenofobe și, domnule președinte, ca și uh, cetățean francez, aș spune ceva legătură ce se întâmplă în zona Nisa din sudul Franței astăzi Vreau să vă spun că Franța a blocat practic granița între Italia și Franța, asta este situația. Și ce facem noi? Se controlează uh, fiecare persoană după cum arată, profilul cel mai neplăcut și cel mai suspect sunt negri, bineînțeles, asta e situația, îi dăm jos din tren, la Nisa, la Ventimiglia, mi se pare scandalos, Aș vrea ca Comisia să ne spună ce se întâmplă, ce crede despre ceea ce se întâmplă în sudul Franței de câteva zile încoace, mi se pare inadmisibil. Mulțumesc. Urmează doamna Spinelli și știu că e o chestiune Schengen în discuție, știi și tu, dacă am putea să fim cât mai succinți posibil, ar fi excelent, pentru că avem ordine de zi foarte stufoasă, foarte încărcată, ar fi excelent să putem să ne menținem uh, în limitele timpului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vreau să vorbesc și eu uh, despre ce se întâmplă la Ventimilia și la Nisa. Cred că colega Vergea a pus punctul pe I. Aș dori să știu în ce măsură aceasta reprezintă o încălcare a acordului Schengen. Mai am încă două chestiuni de ridicat. Una se referă la buget, la cele fonduri care nu sosesc în Grecia, așa cum a spus Marie-Christine, mi se pare absolut scandalos că în acest moment Grecia este practic sufocată și probabil că se pregătește de faliment bugetar default. Și ultima întrebare. Reprezentantul Comisiei a spus că există o interpretare comună, common interpretation, în ceea ce privește acei luptători străinți. Deci există o circulare din partea Comisiei în acest sens, însă este o circulară care nu este cunoscută de noi, de Parlament. Aș dori să știu ce facem cu ea. Poate fi ea dată publicității? Mulțumesc, Barbara, ai fost foarte uh, succintă. Dau cuvântul următoarei persoane. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să întreb Comisia Europeană dacă poate să ne spună mai multe în ceea ce privește ce se întâmplă de, în acest weekend încoace la granița de la Ventimilia. Știu că ne găsim în afara perimetrului acestui raport, dar s-a petrecut acum câteva zile. Vreau să întreb de asemenea președintele acestei ă, Comisia, adică pe tine, Claude, vreau să te întreb dacă poți să trimiți o scrisoare Franței și Comisia Europene întrebând-o ce reguli și ce norme pot fi invocate pentru a justifica acțiunile și măsurile luate la granița aceasta în ultimele zile. În sfârșit, aș dori să știm, am dorit să știm uh, când în, va intra Croația în Uniunea Europeană. Mi s-a spus că se discută foarte bine, vești bune, însă vreau să vă întreb ce se întâmplă în legătură cu acești refugiați care vin prin Balcanii Occidentali, prin Macedonia și prin zona uh, euro. Avem acest culoar și aceste persoane sosesc în Ungaria, de acolo încearcă să traverseze în continuare înspre Europa și îmi închipui că probabil rutele acestea vor fi modificate în momentul în care Croația se va alătura Schengen și punctul de plecare va fi diferit. În sfârșit, ce credeți dumneavoastră despre aceste fluxurile de refugiați care trec prin sau ar trece prin Croația în momentul în care această țară se va alătura spațiului Schengen? Mulțumesc. On your point to me, I'll raise this. Mulțumesc. Da, voi cere înscrierea uh, acestei chestiuni pe ordinea de zi a întâlnirii coordonatorilor. Doamna Meier. Vă mulțumesc, domnule președinte. După ce am citit acest raport și după ce am ascultat prezentarea din partea reprezentantului Comisiei, cred că concluzia este clară. Pur și simplu Schengen nu funcționează. Este punctul de intrare a da, mii și mii de refugiați care apoi se deplasează nestingheriți în uh, spațiul Schengen. În, uh, se încearcă instaurarea um, controlor la frontieră, dar gândiți-vă ce s-a întâmplat în Germania când a avut loc uh, G7 controlele au vizat mii și mii de persoane și multe, foarte multe dintre acestea s-a dovedit că nu aveau permis de ședere. Și apoi altă întrebare. S-ar pătrea că Comisia face presiuni pentru extinderea Schengen. De ce să facă acest lucru atât timp cât e clar că acesta nu funcționează? Mulțumesc. Domnule președinte, mulți au vorbit despre această chestiune, dar conform uh, rapoartelor din presă, Franța și Austria au lansat uh, verificări de frontieră la frontiera cu Italia. După părerea mea, se poate înțelege că au lansat astfel de măsuri, dar, într-adevăr, ar trebui știut care este temeiul juridic și care este natura precisă a acestor controle. După ce am pus cap la cap aceste rapoarte, unele state membre ar putea cere suspendarea mecanismului. Mulțumesc, Silvi Ghiom. Da, m-am cam simțit vizată pentru că... De, e vorba despre țara mea. Nu mă văd eu drept autoritatea franceză, dar în ceea ce privește această chestiune a frontierei la Monton, e clar că situația este grea. Și avem impresia că fiecare își aruncă pisica în ceea ce privește răspunderile. Și sunt de acord cu Marie Christine Vergel. Dacă acum eu nu sunt nici eu convinsă că toată lumea știe despre ce se vorbește cu adevărat. Îl văd pe Carlos Coelho că e de acord cu mine. Cred că ar fi util ca autoritățile franceze și Comisia să fie întrebate în ceea ce privește temeiul juridic al acestor acțiuni. Ce cred eu, dar mă rog, trebuie verificat, este că se face trimitere la reguli și acorduri franco-italiene deja încheiate și în baza cărora um, călători uh, din Italia pot fi returnați către teritoriul Italiei. Oricum, în general vorbind, această situație mm, este neplăcută atât pentru persoanele vizate, cât și pentru țările vizate. Mulțumesc, domnul de Köster și vă rog să vă mărginiți la o intervenție foarte scurtă, chiar dacă v-ați fi dorit să vorbiți mai mult. Vă mulțumesc, domnule președinte. O serie din chestiuni, aceste chestiuni vor fi tratate de către comisie în curând în ceea ce privește bugetul Triton, Poseidon, aceste informații precise vor fi date în contextul propunerii de buget în curs. Câteva alte comentarii în ceea ce privește mișcările secundare, uh, întrebarea domnului Coelio. Acest raport ar trebui să fie făcut public foarte repede în următoarele mm, săptămâni, un raport al Frontex și Europol. Uh, în ceea ce privește mijloacele Comisiei pentru preluarea dispozițiilor din Cheval, serviciile Comisiei, serviciile specifice ale Comisiei au fost consolidate pe Cheval. Experiențele deocamdată sunt pozitive. În ceea ce privește evenimentele de ultimă oră, trebuie spus că cu toții am auzit uh, declarațiile din, am citit declarațiile din presă, s-a vorbit despre închiderea frontierelor de către Germania, Elveția, Franța, Austria, dar deocamdată nu s-a introdus, nu s-a închis niciun fel de frontieră. Nu s-a S-au reintrodus într-adevăr o serie de controle la frontieră. Deci nimeni nu a folosit clauza de salvgardare și nimeni nu a vorbit despre introducerea, reintroducerea controlelor la frontieră. la frontierele interne. Dacă controlele de frontieră nu sunt permise în Schengen, totuși controlele polițienești sunt în uh, zonele de frontieră. Uh, acum uh, s-ar putea scrie o teză de doctorat în privința acestor foarte mici diferențe între controlele de vamă și controlele poliționești, practic, în aceeași zonă, zona de frontieră. Poate vom avea um, timp pentru o dezbatere mai amănunțită cu altă ocazie. Dar comisia noastră ieri a avut întâlniri cu miniștrii de resort din statele membre pentru a vedea ce tipuri de controle, cu ce frecvență sunt făcute și așa mai departe. Odată ce vom uh, avea toate aceste informații, Uh, vă vom putea uh, da și dumneavoastră informații suplimentare, dar încă o dată controlele la frontieră nu au fost reintroduse. Schengen a creat o serie de acțiuni de cooperare și de norme comune pentru toate statele care fac parte din această zonă și care au dus la îmbunătățirea securității. Și dacă îmi permiteți o întrebare retorică, pentru a răspunde celor care pun sub întrebare eficiența Schengen. Dumneavoastră chiar credeți că Uniunea Europeană n-ar uh, fi supusă niciun fel, niciunui fel de presiune migratorii dacă n-ar exista Schengen? Vă mulțumesc. Cu siguranță, dragi colegi, această discuție ar fi putut dura mult mai mult, dar mulțumesc uh, domnului de Köster și tuturor uh, uh, deputaților care s-au înscris în timpul acordat. Vom trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 13, tratament egal, pentru uh, indiferent de uh, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală. Doamna Solvita Vever, uh, președinte al uh, grupului de lucru al Consiliului pe chestiuni sociale, ne va face o prezentare în privința stadiului negocierilor la Consiliu pe marginea propunerii de directivă în ceea ce privește tratamentul egal, directivă care poartă și numele de directivă orizontală. Doamnă Weber, am mai scurtat introducerea ca să vă ofer câteva momente suplimentare. Bună dimineața tuturor, domnule președinte, doamnă Lunacek, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi. Președinția se va folosi de această oportunitate de a vă vorbi despre chestiunea egalității de tratament, de cea mai mare importanță. Comisia propune o nouă directivă aflată în curs de discutare la Consiliu din Înainte de toate, să vă reamintesc că um, dezbaterile de orientare din Consiliul din decembrie. Președinția italiană considera la vremea aceea că e necesar să se exploreze toate soluțiile, inclusiv uh, crearea unei cooperări sporite. În timpul acelei dezbateri ministeriale a reieșit în mod clar că există încă un sprijin uh, pentru a continua activitatea pe această propunere. Egalitatea de tratament este unul dintre obiectivele Uniunii Europene, așa cum apare aceasta în tratate. Deci uh, cooperarea sporită nu a primit un sprijin uh, major din partea statelor membre, dar a avut un efect de stimulare pe celelalte dezbateri. Iar președinția letonă a încercat să profite de această dinamică. Evident, chestiunea este una foarte complexă și este nevoie să se mai discute pentru a ajunge la unanimitatea necesară. Președințiile nu pot decât să urmeze punctul de vedere al statelor membre, inclusiv al acelor state membre care se regăsesc în minoritate. Dar, de-a lungul celor șase luni la cârmă, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a avansa cu acest dosar. Permiteți-mi să subliniez activitatea întreprinsă în, de, în uh, grupul de lucru în februarie și martie, mai. Ă, președinția letonă a făcut o serie de ă, propuneri pe domeniu. Există competențe partajate între UE și statele membre și ă, această chestiune reprezintă una destul de spinoasă. E clar că formulările ar trebui să fie clare, mai ales în ceea ce privește protecția socială și educația. Am lucrat de asemenea pe ideea de discriminare Uh, pe discriminarea de vârstă cu precădere și pentru a găsi un echilibru între protecția împotriva discriminării care va fi asigurată prin directivă și, pe de altă parte, măsurile din legislația națională. Mai mult, președinția letonă a, a trimis un chestionar către toate delegațiile cerând o clarificare a pozițiilor în ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei. S-a cerut delegaților să descrie, să facă lista obiectivelor esențiale, chestiunilor esențiale, iar obiectivul acestui exercițiu a fost de a clădi pe activitatea precedentă pentru a îmbunătăți și mai mult textul directivei și de a ne îndrepta cu toții către unanimitate. Am primit uh, răspunsurile și sperăm că acestea vor fi utile pe, ca bază pentru activitatea ulterioară. Ca urmare a discuțiilor din grupul de lucru, noi am trimis un, prag, un raport de progres către Consiliul EPSCO, iar mâine, 18 uh, iunie, la Luxemburg, acesta va fi discutat. În încheiere, permiteți-mi să vă vorbesc despre constrângerile cu care noi, președinția, am avut de-a face pe un dosar care cere unanimitate. Ei bine, nu putem adopta propuner, ă, legislația propusă atâta timp cât nu toate statele membre au căzut de acord. Toate președințiile au muncit pe această uh, propunere din 2008 încoace. Eu sper că se va ajunge la un acord în cele din urmă. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc. Dragi colegi, este încă o dată vorba despre directiva orizontală, care a fost sprijinită de mulți dintre noi. Precum s-a spus, din 2008 încoace aceasta este în lucru. Sper, uh, voi, da, voi da înainte de toate cuvântul doamnei raportor, doamna Luna And Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep și am mulțumit președinției letone pentru faptul că a încercat să facă progrese și pentru că a realizat această consultare cu statele membre și pentru că a venit cu acest raport de progres. Și chiar sper că va fi acesta baza pentru evoluțiile de acum înainte. Din câte am înțeles eu, bine, nu o să intru toate detaliile, tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii câte au fost uh, ani dar vreau să mă refer la preocupările statelor membre cu privire la subsidiaritate și cu privire la protecție socială și educație. Am înțeles, de asemenea, că unele state membre încă mai au uh, probleme legate de certitudinea juridică, însă sper că uh, aceasta nu este principala lor problemă. Acum, când vorbim despre preocuparea legată de subsidiaritate, când am vorbit cu reprezentanții statelor membre, știu că e foarte important să facem o comparație cu directiva privind ocuparea și uh, directiva privind uh, egalitatea între uh, interrasială. Eu nu am fost aici când s-a negociat aceasta, însă la nivelul statelor membre atunci nu au fost preocupări legate de subsidiaritate și aici e o chestiune foarte similară, e același lucru, dar pentru alte categorii de oameni. Când vorbim egalitate și de aceea numim documentul directiva privind egalitatea, sper că aceste preocupări nu să se mai manifeste și în continuare. Haideți să vă dau și un exemplu, pentru că până la urmă e foarte mult vorba despre educație, știm că educația este o chestiune care ține de competența statelor membre, însă Um, se spune că, că Uniunea Europeană vrea să impună nu știu ce, cum, cum să fie făcute manuale, de exemplu. Tot spun oamenii astfel de lucruri. Haideți să vă dau câteva exemple care arată ce ar însemna neimplementarea acestei directive. De exemplu, un băiețel care îi place uh, să se ducă la uh, um, o petrecere uh, a fetițelor, uh, se joacă cu fetițele și uh, nu e foarte bine văzut pentru că deja e catalogat ca fiind homosexual. El nu, nu înțelege deja ce îi se întâmplă, are un impact asupra um, sănătății mentale a său, are un dată care lucrează parțial, nu vede mereu și apar probleme și mai grave pentru că uh, la școală nu există deschidere um, către discuții despre orientarea sexuală. Desigur că trebuie să existe informații de, despre orientarea sexuală și ce înseamnă. Ca să nu existe uh, o intimidare a copiilor care se comportă, între ghilimele, altfel. Uh, Acum mai sunt, mai uh, vă dau un exemplu cu privire la accesul în locuri publice, de care vă la mine în uh, țară. De curând, un uh, cuplu de lesbiene care s-a dus la una dintre cafenele tradiționale um, vieneze um, și când s-au întâlnit, s-au sărutat, iar proprietarul a hotărât că nu-i convine acest lucru și l-a dat afară din, um, din cafenea și ele nu numai că nu și-au ținut gura, dar au organizat chiar un protest în fața cafenei respective. Dar dacă nu s-ar fi întâlnit, nu s-ar fi întâmplat același lucru, dacă s-ar fi întâlnit un cuplu heterosexual de persoane de culoare și ar fi fost uh, dați uh, afară, oamenii aceia ar fi putut să intenteze un proces, proprietarul putea să ajungă în fața instanței uh, pentru că i-a dat afară, pentru discriminare, dar pentru că a fost vorba de un cuplu de um, persoane homosexuale, nu s-a putut întâmpla același lucru. Deci, până la urmă, trebuie să ne gândim că e vorba pur și simplu de nediscriminare. Nu e vorba de chestiune de subsidiaritate. Și pun, apare mereu problema costurilor. Dar, de exemplu, există de exemplu Irlandei, care a făcut un studiu după 12 ani de lege privind statutul legal. Și, de fapt, s-a constatat că uh, Um, costurile nu sunt importante. Da, sunt niște costuri, dar dacă le punem în um, comparație cu um, uh, ce înseamnă eforturile pentru acces, uh, egal și mai departe, până la urmă acestea sunt uh, infime. Și mă bucur că ați făcut o raportare de la Consiliul EBSCO din decembrie că uh, s-a respins uh, cooperarea consolidată de către statele membre. Și chiar îmi place acest lucru. Vorbim despre egalitate, care este consacrată în tratate, în Carta Drepturilor Fundamentale. Nu trebuie să se aleagă, unii o fac, alții nu. Și uh, sper că acest, această orientare va continua la Consiliu și mâine. Și acum poate o întrebare pentru dumneavoastră. Aici la Parlament există un sprijin pentru directivă. Așa atunci, cum ar fi să cerem Consiliului să, între, să invite mai mulți membri ai Parlamentului să aibă o dezbatere, să mm, discute despre preocupările lor, pentru că s-ar putea ca multe dintre acestea să fie înlăturate dacă există un contact între noi. Și dacă dumneavoastră și președinția următoare ar face, ar face niște uh, eforturi, nu trebuie să fie neapărat într-un context oficial, formal, la Consiliu, pentru că știu că e greu, dar cu siguranță știu că și eu și alți raportori din umbră ar, ar fi dispuși să intre în contact cu membrii Consiliului și să elimine, să îndepărteze preocupările pe care le au acestea. Mulțumesc, Ulrike. Acum, din motive de... O să, vă duc și o să... Corața Bild, Guillaume, Kurt Hope, De Veld și doamna Bjork Mă iertați, sunt un pic obosit după niște zile foarte intense. That's the list. Um, can I just close the list because... Am să închid acum lista de vorbitori pentru că nu vreau să pierd după aceea concluziile președinției ne Știu că toată lumea dorește să, să fie prezentă. doamna Coraza Bild. Dar înainte de acest lucru, luni, ca să lăgesc un pic uh, domeniul de aplicare, e, am fost la, platform, la platforma privind uh, vârsta și există așa un fel de disperare hmm, când venea problema costurilor și cea a subsidiarității. Ați vorbit despre o abordare foarte obiectivă cu privire da, și oamenii cred când e vorba de împătrânire că lucrurile s-au schimbat și aș vrea să vă uh, cer perspectiva dumneavoastră. Înțeleg uh, problema costurilor când vine vorba de disabilitate și mai departe, dar s-au făcut uh, studii și se întreabă dacă Consiliul chiar este serios și vor să afle președinția ce are de gând, sunt una dintre multele președinții care și-au dat această chestiune. Oricum, uh, vreau să adresez această întrebare cu privire la îmbătrânire. Oamenii se întreabă. Acum urmează doamna Corasa. Mulțumesc, domnule președinte, sprijin și împărtășesc uh, opiniile doamnei raportor uh, luna acest. Și la fel, sunt și eu la fel de frustrată pentru că de încet este procesul. Mi-aduc aminte că ultima oară când am discutat subiectul a fost în la noiembrie. Salut uh, toate eforturile făcute de președinția letonă. Chiar vă mulțumesc foarte mult ar fi fost foarte bine să vedem și rezultatele chestionarului, pentru că transparența este importantă, să vedem care sunt preocupările, problemele Consiliului. Da, știm că e vorba de subsidiaritate și cred că o, Ulrike a descris foarte bine de ce nu ar trebui să fie o problemă subsidiaritate. Vorbim despre un principiu principal al nediscriminării care ar trebui să se regăsească în toate, să, să trebuie să fim toate legislațiile. E până la urmă e vorba de o directivă, nu de un regulament, deci subsidiaritatea nu este o problemă. Da, iar când vine vorba de costuri, pot să înțeleg că există preocupări uh, mari, mm, mai ales pentru sectorul privat, pentru prestatorii de servicii, dar nu cumva a venit vremea ca în Europa să trece la o societate mai favorabilă incluziunii, pentru că aceasta este în folosul tuturor pe termen lung. Apoi, concret, care sunt preocupările uh, Um, ridicate, care sunt uh, în discuție. Cred că ar trebui să știm mai bine care sunt acestea. Bun, sunt de acord um, că e bine că cel puțin Consiliul s-a îndepărtat de la um, ideea cooperării consolidate, dar tot nu destul. Aș dori să spun că e foarte important în, într-o perioadă în care există uh, discursul care instigă la ură, tot felul de extremism care este în creștere, Cred că e foarte important să înțelegem că um, acest document și directiva privind nediscriminarea sunt documente de mare actualitate. M-au tot ascultat uh, diferențe între control la frontiere și controlele poliționești în apropierea frontierelor, dar să mai vorbim și despre profila, realizarea de profiluri uh, religioase la aceste controle. Cred că există foarte mari probleme legate de riscul discriminării și um, pe um, motive de religie și de convingeri și cred că unele dintre uh, statele membre, sper că nu, că nu folosesc uh, subsidiaritatea ca o scuză ca să blocheze drepturile la egalitate pentru comunitatea LGBT. Mulțumesc. Acum, uh, doamna Ghiom, o să fiu rapidă și eu, și eu sunt la fel de frustrată și Uh, cumva de lăsare față de acest uh, saturație față de acest test care nu se mai termină și uh, cred că mm, situația este alarmantă, iar Ulrike ne-a exprimat, ne-a explicat clar niște situații concrete. Și eu, ca și doamna Cec și ca doamna Colara um, Corața Bild, cred că este o ocazie care să ne permită să apărăm drepturile um, Uh, și valorile europene. Eu nu sunt complet de acord cu ideea lui Ulrike cu privire la consolidarea um, co cu cooperarea consolidată. Eu cred că ar fi fost poate, nu știu, o modalitate de a acționa, nu cea mai bună, dar una măcar. Dacă asta nu există, către cine îndreptăm va fi um, suficient uh, să invităm niște parlamentari să discute cu Consiliul pentru ca Consiliul să se miște? Nu cred că e suficient. Cred că ar trebui să avem um, niște informații mai mari, să facem mai multe acestea. Mulțumesc. Ok, thank you. Um, Mr. Kirk. Mulțumesc, domnul Kirkhoff. Bineînțeles, salut uh, acest dosar și cred că este clar că nevoia de egalitate de nediscriminare în toate uh, domeniile de aici. Nu se pune, nu vorbim doar despre orientare sexuală, vorbim și despre disabilitate, de orice fel, vorbim despre discriminare care um, poate apărea în multe forme în întreaga societate și uh, Cred că mulți oameni uh, consideră, de care și colegii, că trebuie să fim atenți când e vorba de uh, Uh, politicile sociale în statele membre, pentru că e vorba de o competență a statelor membre. Și în ziua iată când uh, vorbim despre un uh, document legislativ care trebuie aplicat, trebuie să dai seama că nu e suficient doar atât. Noi, ca legiuitori, suntem tentați să credem că dacă am adoptat o legislație, n-am făcut treaba, nu mai avem nicio responsabilitate și că putem să fim mulțumiți de noi înșine. Dar nu e vorba despre asta cu siguranță, e vorba de o situație pe termen lung, e vorba de niște idei preconcepute care s-au construit de-a lungul multor ani. Aș avea o întrebare. Vreau să știu dacă, pe lângă acest document uh, legislativ și alte bucățele pe care le-am văzut de-a lungul anilor, ce alte progrese s-au realizat uh, când e vorba de, re, de educație, de modul în care sunt educați uh, oamenii, uh, Uh, în întreaga Europa și um, mai ales vis-a-vis -vis de proceduri de infringement care ar fi putut fi luate în considerare. Um, cred că trebuie să continuăm dialogul și că ne trebuie niște măsuri uh, de bază pentru a crește o toleranță și o egalitate pe termen lung, durabilă. Vrem întâi să avem o, o adoptare, să zicem că aici nu e cazul cu adoptarea și apoi nepunerea în aplicare, aici nu, că nu a fost adoptată. Dar încercăm să facem asta. Acum, doamna Intra. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt al treilea mandat în acest parlament și sunt, suntem la al treilea mandat în care discutăm acest dosar și mă întreb de câte ori trebuie să mai fiu alesă pentru a vedea și încheierea acestui dosar. Haideți să discutăm o dată sincer. De ce a fost blocat atâta vreme, atâția ani dosarul ăsta? Nu pentru că ar fi vreun obstacol tehnic uh, în a avea drepturi egale pentru toți uh, cetățenii, ci pentru că statele membre nu vor dosar. Dacă l-ar fi vrut, chiar dacă ar fi vrut, uh, dacă ar fi vrut cu adevărat tratamente egal, ar face asta și în prezent, cu sau fără această directivă. Deci, adevărata problemă este lipsa de voință politică. Sunt câteva state membre care spun că e vorba de subsidiaritate, dar de fapt spun vrem să avem libertate de a face discriminări, pentru că de fapt despre asta e vorba. Haideți să avem o dezbatere cinstită. Noi tot spunem la toate grupurile politice că um, trebuie să susținem um, um, tratamentul legal. Nu e așa mare chestiune științifică, iar statele membre, pe de altă parte, sunt nesincere, nu vor cu adevărat tratament legal vorbim, de exemplu, despre costul drepturilor egale, de exemplu, pentru discriminare pe mm, motive de uh, disabilitate sau vârstă. Avem raportul ăsta mare și uh, tare, dar uh, s-au calculat aici, uh, s-au calculat și costurile discriminării, costurile inegalității. Vreau și un raport de același fel cu privire la costurile inegalității. Inegalității. a fost să avem o dezbatere uh, cu Consiliul. Cât despre cooperare consolidată, am auzit uh, în președinția Consiliului că ideea uh, a fost respinsă. Mă bucur pentru că ar, ar contraveni, de fapt, scopul inițial și ar contraveni tratatului. Unii cetățeni ar, fi, uh, ar avea dreptul la tratament egal și alții nu. Și două observații de încheiere S-a vorbit despre educație și mm, securitate socială, ar fi două sectoare diferite și știm că tocmai acolo, în acele sectoare, există probleme foarte mari legate de idei preconcepute, de discriminare de tot felul. Și s-a dat un exemplu amuzant, nu știu dacă e amuzant, dar Uh, ironic în care uh, irlandezii au votat în masă pentru căsătoriile între, aceiași, uh, între persoane de aceeași sex și un lider al bisericii a spus că a fost îngrozitor pentru că toți alegătorii care au spus da, au fost aleși în, au fost educați în școli catolice și că ar trebui să voteze nu. Și acum revenim la chestiunea societății. Spun, a, păi înseamnă că Uniunea Europeană ne va impune egalitatea. Păi, stați un pic, asta e în tratate și pe care statele membre le-au semnat de bunăvoie. Sper așadar că statele membre vor fi în sfârșit sinceri și o să meargă mai uh, departe, să nu se mai prefacă că s-au angajat în lupta pentru egalitate. Mulțumesc. Acum. Cosmos have been said already. Mulțumesc, au spus multe, voi fi succint. Uh, Într-adevăr, aș dori și eu să văd, sau am dorit noi, parlamentarii, să vedem un pic cum arată aceste chestionare, să știm și noi despre ce obstacole este, ver, vor, este vorba. Și sunt de asta în sentimentul celor care au spus că în contextul actual ne putem întreba ce poate să facă Uniunea Europeană, ce vrea să facă în condițiile în care avem resurse limitate Frontex, ne-am hotărât să atacăm bărcile cu imigranți sau facem altceva mai serios pentru cetățenii noștri? Și mi-ar place să știm ce se mai întâmplă pe acest front al legalității. În ce privește drepturile omului și egalitatea, Uniunea Europeană nu produce niciun fel de rezultate actualmente și așa cum s-a spus mai devreme și s-au dat exemple, avem nevoie de această directivă, avem nevoie de egalitate, de egalitate de tratament, care nu există nici în școli, nici în viața publică și există o serie de grupuri care nu au deloc protecție legislației europene în acest moment, ele au nevoie de aceasta. Și sunt de acord cu ce a spus Sophie Inveld, și anume, care ar fi costurile inegalității în Europa? Care sunt acestea? Cred că sunt mult mai ridicate. Mulțumesc foarte mult. În sfârșit, uh, doamna Helga Stevens are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, uh, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să observ să constat că președinția letonă a respins calea cooperării consolidate și că așa s-au întâmplat lucrurile pentru că nu s-a ajuns la unanimitate. Când se va întâmpla această unanimitate la Consiliu? De 8 ani de zile discutăm, acest dosar este în discuție, mi se pare foarte uh, deplorabil. Foarte păcat că nu s-a ajuns la un acord la Consiliu pe principiul însuși a legalității de tratament. Europa vrea să arate că toată lumea trebuie să fie tratată în mod egal și cred că în sfârșit ar trebui să existe o decizie în acest fel. Dar este un dosar uh, complex, uh, greu, dificil, tehnic Însă principiul egalității între cetățeni mi se părea că este o valoare fundamentală, cardinală, egalității între cetățenii noștri. Mi se pare că trebuie să se acționeze rapid pentru că acest dosar să fie în sfârșit finalizat, adoptat. Personal, rezultatele acestui sondaj pentru mine sunt interesante, dar nu le cunoaștem. Aș vrea să știu cum arată această chestionar, ce rezultate s-au obținut, să știu ce state membre uh, blochează procesul. Mai este și problema costurilor care a fost menționată aici. O serie întreagă de state membre sunt preocupate de costurile aferente acestei directive privitoare la calitatea de tratament, așa cum au spus însă mulți colegi. Nu se vorbește despre costurile legate de discriminare. Ei, această discriminare costă, ne costă scump. Persoanele cu handicap, de pildă. 10% din populația europeană sunt vizate de aceste inegalități, de discriminări, uh, ele, aceste persoane handicapate, familiilor, anturajul lor, și avem deci foarte multe persoane vizate aici și atunci aceste persoane vor fi pur și simplu excluse, nu vor putea să meargă nici la restaurant, nici la cinema, nici să ia un autobuz sau să se suie într-un tren ce să facem? Să nu mai facă sport, să nu mai aibă niciun fel de acces nicăieri. Este o pierdere economică extraordinară, de aceea sprijin încă o dată tot ce s-a spus aici, să știu și eu, cum a spus și Sofie, care ar fi costurile legate de discriminare. Doar când vom avea aceste răspunsuri, vom putea să continuăm pe acest dosar. S-au făcut studii deja. Totuși, ar trebui să știm uh, ce se întâmplă. Directiva să vadă în sfârșit lumina zilei. Mulțumesc foarte mult tuturora pentru aceste intervenții. Mi-ar place să continuăm să aprofundăm subiectul, dar nu avem timp și avem colegii de la președinția letonă care au sosit, deci suntem într-o cursă împotriva timpului. Foarte pe scurt, aș da cuvântul comisiei întâi, îmi pare rău că vă strângem cu ușa, uh, subiectul este important, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, promit să fiu succint, vreau să subliniez totuși că Comisia este în continuare angajată pentru această propunere, așa cum s-a întâmplat dintotdeauna. Considerăm că, având în vedere pazarul legislativ um, pe egalitate, pe discriminare, este exact piesa care ne lipsește. Avem nevoie de această piesă pentru a completa peisajul și a completa protecția um, împotriva discriminării și avem articolul 19 din tratat care ne, confermă, ne conferă temeiul juridic uh, iar chiar și Comisia Juncker în mandatul său s-a angajat clar în acest sens, a desemnat ca și prioritate lupta împotriva discriminării și pentru egalitate și facem tot ce este posibil, toate eforturile existente posibile pentru a convinge statele membre mai reticente să se investească pentru a finaliza această directivă. Este exact ceea ce facem. Avem contacte bilaterale la nivel politic între comisarul meu de resort și guvernele statelor membre vizate direct, contacte bilaterale de asemenea cu statele membre care mai au întrebări și temeri tehnice. Deci avem uh, în paralel discuții tehnice pentru puține state membre, adevărat, uh, și politice de asemenea pentru un număr limitat de state membre. Deci foarte multe contacte bilaterale pentru a încerca să discutăm, să rezolvăm problema și bineînțeles că cooperăm foarte strâns cu președinția, inclusiv cea letonă, pentru a face ca acest uh, dosar să se miște. Consiliul EPSCO din decembrie trecut ni s-a părut un semnal politic interesant, voință politică uh, a majorității statelor membre care s-a degajat, care a arătat că vrea să adopte acest, uh, uh, această directivă. Vorbim aici de un grup restul de state membre care încă mai fac blocaj aici, trebuie să ne concentrăm, pe asta lucrăm și uh, aș da un exemplu cât se poate de concret ce privește protecția socială și educația. Am lucrat din greu cu președinția letonă în acest domeniu, deci pe protecția socială și am făcut progrese concrete. Nu putem încă să spunem că am obținut consensul tuturor celor 28 de state membre, aproape că am făcut-o, suntem aproape și uh, președinția letonă ne ajută să avem uh, în vedere progrese uh, progrese tangibile. Nu vrem să fim uh, pradă disperării, cred că avem multe motive de optimism, continuăm această luptă, lucrăm cu prezenția letonă, avem semnale pozitive, am confiunea și prezenția luxemburgheză, pentru că încă o dată Comisia a acordat prioritate absolută acestui dosar. Mulțumesc foarte mult! Comisiei și dau cuvinte următoarei uh, persoane. Doamna de Ver, mulțumesc pentru comentariile foarte constructive. Este foarte important să se obțină unanimitate și pentru ca directiva să vadă lumina zilei, așa cum au spus și au exprimat de această idee multe delegații și asta cât mai curând posibil. Ce privește comentariile pe care le-ați făcut, le vom transmite președinției care își va prelua funcțiile, însă ca să răspund la întrebări, ați vorbit în primul rând despre vârstă și îmbătrânire. Vreau să vă spun că nu există uh, anumite rate preferențiale pe bază de vârstă Există ideea ca să se aplice tarife mai mici și mai interesante pentru persoanele mai în vârstă, însă la președinție încă nu s-a ajuns la o concluzie în acest sens. De asemenea, în ceea ce privește protecția socială și educația, o altă chestiune ridicată, președinția își dorește ca, în mod cât de clar, statele membre să poată să-și exprime competențele în ceea ce privește protecția socială, sistemele lor, știm bine care sunt prerogativele aici. Comisia s-a angajat, am auzit angajamentul său și uh, știm și ce părere au uh, eurodeputații. Ne îndreptăm, sperăm, spre unanimitate. Apoi, uh, în ce privește chestionarul care a fost trimis, pe scurt, vreau să vă spun care ar fi principalele rezultate și încă care ar fi chestiunile rămase în suspans, ca și doamna Lunacek spun și eu cu aceste chestiuni, da, merită să fie cunoscute, însă vreau să vă atrag atenția asupra următorului aspect, lucru care va preocupa și următoarea președinție, și anume că e nevoie în continuare de discuții pe o serie întreagă de aspecte în ce privește dizabilitățile și toată problematica aceasta, cum ar fi accesibil, accesul și alte aspecte legate de dizabilitate, de uh, handicap, pentru că există anumite standarde în materie care trebuie să se fie uh, incorporate încă de la concepția produselor, a infrastructurilor toate aceste lucruri au fost deja, sau mai bine zis, vor trebui în continuare să fie discutate. Și în sfârșit, aș dori să mulțumesc tuturora pentru această ocazie de a face schimb de opinii pe marginea propunerii Comisiei, propunere de directivă. Președinția este conștientă de faptul că Parlamentul European și celelalte părți interesante sunt nerăbdătoare să uh, se vadă, într-adevăr, progrese pe acest dosar după atâtea ani de negocieri la Consiliu. Așa cum am spus, pe lângă sugestii de redactare, comisii, uh, președinția letonă s-a implicat direct pe lângă statele membre pentru a înțelege mai bine poziția lor pe diferite chestiuni uh, concrete și uh, suntem convinși că Luxemburgul va continua să, aprofund, să aprofundeze situația. Vă mulțumesc foarte mult că urmăriți cu atenție ca și noi acest dosar. Mulțumesc foarte mult. Ulrica, 30 de secunde sunt sigură că poți să faci treaba asta. O să încerc, spune doamna Lunacek. Da. Um, în ceea ce privește acele state membre care încă mai ezită, eu cred că statele membre care sprijină directiva și sunt multe dintre ele, ar trebui să le convingă pe cele care nu sunt convinse. Iar statele membre care încă mai ezită, sunt reticente, ele trebuie să se știe că au implementat deja majoritatea aspectelor din directivă și ar trebui să înțeleagă că există și un uh, interes comun european pentru această directivă, nu numai interesul propriu. Și în ce privește costurile menționate aici, și handicapul, dizabilitatea, accesul, sunt lucruri care trebuie să fie discutate, așa cum a spus și doamna Simvas, foarte clar. Nu trebuie să discutăm, să dezbatem acest lucru, să negociem, e vorba de drepturi comune, de drepturi egale, iar cât privește mm, persoanele cu dizabilități, ele au dreptul uman de a nu fi discriminate și acest potențial al acestor persoane sunt uh, pierdute ca și potențial, ca și potențial clienți pentru economia noastră și mi se pare că acest argument ar trebui să fie mai bine pus în valoare. Se spune care sunt costurile. S-au făcut niște studii, un studiu mic în ceea ce privește costurile neimplementării acestor directive asupra IMM-urilor. Nu este suficient. Trebuie să o luăm altfel. Care ar fi costurile neimplementării directive? Iar atunci și statele membre care încă mai ezită ar trebui să se uite pe aceste studii, iar cât privește reacția domnului Kirchhoff, întrebarea e uh, lui în ce privește educația, conștientizarea. Bineînțeles că această sensibilizare și schimbarea mentalităților sunt necesare, însă vreau să îi reamintesc, uh, să reamintesc tuturora că mai avem și faptul că, de pildă, Parlamentul European și-a propus o foaie de drum în ce privește combaterea homofobiei și da, într-adevăr, lobby-ul, asta este mm, sintagma folosită, continuă, comisia lucrează, statele membre sunt vizate, eu lucrez, mă străduiesc, trebuie să existe această fenomen, această implicare și știm bine că și de la vârful comisiei domnul Juncker însăși trebuie să interpeleze statele membre ca să evite aceste obstacole și să se meargă în continuare pentru a adopta în sfârșit această directivă. Mulțumesc foarte mult, o discuție de fond foarte interesantă. Vă mulțumesc foarte mult președinției, mulțumesc uh, colegilor pentru discuția de înaltă ținută. Dragi colegi, îmi place mie această activitate, știu că este și periculoasă în același timp. Următorul uh, raport este din partea Ceciliei Victrom și a Caterinei, dar avem și miniștri care ne așteaptă o mare dilemă. Jumătate de minut, Cecilia. Pot să-ți cer acest lucru. Da, în ceea ce privește directa privind studenții și cercetătorii, am avut deja trei trialoguri pe acest dosar, ne-am pus de acord asupra unor aspecte, dar nu asupra tuturora. Nu avem încă principalele chestiuni politice rezolvate deocamdată. Vorbim despre volumul admiterilor, avem probleme în ceea ce privește testele de pe piața muncii, aici mai sunt dezacorduri, va trebui să ne întoarcem înapoi la aceste aspecte. Și cât privește mobilitatea intraeuropeană, Comisia și Parlamentul și-ar dori ca aceste lucruri să fie subliniate. Ne-am dorit acele șase luni pe care Consiliul nu le sprijină, pe de altă parte ne-am hotărât să acoperim lacunele în ceea ce privește membrii familiei. Bun, e vorba de o directivă importantă și noi cred că ne menținem o atmosferă de lucru bună aici, în echipa de negocieri din partea Parlamentului. Vreau să mulțumesc președinției letone pentru că a încercat, dar nu a reușit să obțină prea multe. Din păcate, pe ansamblu trebuie să menținem această atmosferă de lucru constructivă și salutăm președinția luxemburgheză care va sosi și sperăm că ne va ajuta în sfârșit să rezolvăm această problemă. Mulțumesc foarte mult, Cecilia, pentru această dovadă de spirit succint. Este o directivă importantă în ceea ce privește cercetătorii și ceilalți din țările terțe, admiterile respective. Știm bine că este un subiect important, dar trebuie și noi să ne menținem în calendarul de astăzi. Comisia ar dori să intervină, dar nu pot să-i acord mai mult decât uh, îi acord Catrinei Chinicii uh, un minut maxim în ceea ce privește aceste proceduri penale pentru copii și ceilalți. Catrina, un minut, te rog frumos. Sì, eh, grazie Presidente, cercherò di essere davvero veloce. Mulțumesc, o să încerc să fiu uh, succintă în mai la Strasburg, a avut loc uh, al treilea trilog în ceea ce privește copiii și minorii în procedurile penale. Am ajuns la un acord pe diversele a, a, articole mulțumită, președinției mulțumită deschiderii comisiei și mulțumesc tuturor acestor actori. Mulțumesc și raportorilor din umbră cu care ne-am întâlnit și am pregătit acest trialog. În ceea ce privește art articolele pentru care s-a ajuns la acord, vreau să reamintesc articolul 3. Aici, Consiliul s-a întâlnit cu Parlamentul în poziția sa ceea ce privește dubiul sau îndoială în ceea ce privește vârsta minorului, aceasta trebuie să fie în favoarea minorului, tânărului. În ceea ce privește procedurile de urgență, în acest caz, libertatea de conștiință, libertatea de credința a minorilor trebuie să fie tot timpul respectate, nu numai pe perioada detenției, așa cum s-a spus inițial în propunerea directivă. Cred că suntem mulțumiți în sensul că minorii în timpul procedurilor penale trebuie să fie tot timpul uh, prezenți, să poată să participe, să poată să-și prezintă opiniile și părerile. Și aici uh, s-a lărgit garanția de apărare mai mult decât ce se prevăzuse de către Comisia de asemenea, e important ca minorul să poată să fie însoțit de un adult și alte puncte importante. Mai rămân însă chestiuni în suspans, chestiuni de garanții care încă n-au fost cu totul acoperite, însă sunt crezătoare că la următorul trialog, care va avea loc în curând cu președinția luxemburgheză, vom putea, în sfârșit, să ajungem la un compromis pozitiv și, bineînțeles, că Dragi colegi, vă voi informa în timp util. Vă mulțumesc foarte mult. Caterina, thank you, colleagues. Mulțumesc foarte mult, uh, Caterina. Mulțumesc colegilor pentru că ne ajutați uh, să parcurgem așa cum trebuie ordinea de zi de astăzi. Ajungem la punctul 16. Concluzia președinției uh, letone în domeniul JAI, schimb de opinii, ministrul de interne, ministrul justiției din Letonia, așadar vreau să îi salut în primul rând pe domnii miniștri. Mă bucur că sunteți aici împreună cu noi. Nu în ultimul rând pentru că um, în ultimele două zile și vreau să anunț pe colegi, um, ați făcut multe, dar uh, ați adoptat multe concluzii în uh, timpul președinției, în ultimele șase luni. Avem foarte puțin timp la dispoziție, ați așteptat deja și nu vreau să fac prea multe introduceri și să vă uh, cer direct să luați cuvântul cât mai repede posibil. În primul rând, domnul Kozlovski, că 10 minute aveți la dispoziție și înainte de a începe, vreau să mulțumesc personal amândorura pentru nivelul înalt de cooperare cu Parlamentul de care a dat dovadă în ultimele șase luni. Apreciem foarte mult asta și știu că colegii vor pune multe întrebări apoi. Mulțumim pentru spiritul de cooperare, domnule Kozlovskis. Aveți cuvântul pentru 10 minute. Mulțumesc foarte mult, onorabili membri. Mă bucur să mă aflu aici cu dumneavoastră să vă spun care sunt progresele făcute sub președinția letonă în domeniul JAI în ultimele șase luni, deci în domeniul politicii interne. Cooperarea în acest domeniu este esențială, așa cum au devenit-o prioritățile președinției letone și se găsește și în slujba celor mai înalte interese ale cetățenilor europeni. Președinția, dacă ar fi să-și facă un rezumat al acestor activități, ar face-o pe două uh, părți, uh, pe două aspecte, securitate și migrație. Ei bine, evenimentele externe au determinat foarte mult mersul lucrurilor uh, în ultima vreme. Evenimentele șocante din Franța, din ianuarie, ne-au uh, sporit vigilența și apoi ce s-a întâmplat în Mediterana ne-au făcut să accelerăm eforturile de a salva vieți omenești, în primul rând, și pe de altă parte să se creeze un sistem care să permită o gestionare cuprinzătoare a viitoarelor uh, provocări în domeniul migrației. Suntem cu toții de acord că reacția UE trebuie să fie una omogenă, iar scopul nostru este mereu același, protecția și menținerea valorilor noastre și libertăților noastre, garantarea securității în Europa, trebuie să meargă mână în mână cu respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Vreau să subliniez că numai muncind împreună și deschiși către dialog vom putea să avem o dezvoltare viitoare a Europei în domeniul JAI și numai acționând împreună putem să ne asigurăm că avem instrumentele necesare la dispoziție pentru a garanta securitatea societăților noștri. Doamnelor și domnilor, așa cum am spus, în ianuarie noi considerăm că cea mai mare provocare este aceea de a avea o politică previzibilă, stabilă în domeniul afacerilor interne în europeană. În același timp, trebuie să ne asigurăm că există capacități de reacție la diferitele evenimente. Și în acest sens aș începe cu principalele provocări actuale din domeniul migrației. La sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an am avut probleme legate de aceste vase fantome care ne-au luat prin surprindere. Și faptul că traficanții nu cunosc frontiere ne-a luat prin surprindere de asemenea. Și ca și președinți și am reacționat imediat. Iar pe 25 aprilie, împreună cu un altă reprezentantă, am convocat un Consiliu Jai extraordinar și ne-am pus de acord asupra unor măsuri pe termen scurt pentru a salva vieții omenești și împreună cu SEAE, am pus la punct o foaie de drum identificând acele măsuri care trebuie să fie luate până la sfârșitul lui iunie. Am fost foarte atenți, mai cu seamă, la salvarea vieților omenești și a fost foarte important să consolidăm capacitățile Frontex prin crearea sau cu aducerea de resurse pentru a sprijini operațiunile care se desfășoară în Marea Mediterană. De fapt, le-am triplat. De asemenea, este important să luptăm cu răul de la rădăcină, să înțelegem de ce oamenii pleacă în aceste călătorii periculoase. De aceea este important să se coopereze cu țările terțe, să le consolidăm capacitatea și dezvoltarea lor. Astfel, în mai, Comisia a prezentat un nou program pentru migrație cu măsuri pe termen scurt, mediu și lung. Pentru a avea o nouă politică de migrație în Europeană. Președinția a început discuții pe programul de migrație, migrație um, imediat ce și-a intrat în uh, funcțiuni. În general, comis, Consiliul sprijină programul, măsurile respective care sunt bazate pe patru piloni. În primul rând, eliminarea fluxurilor de migrație ilegală, apoi consolidarea um, gestiunii granițelor externe. În al treilea rând, o evaluare a politicii de azil și apoi o nouă politică migratorie. Este important să continuăm cu acele măsuri practice care ne ajută să punem în aplicare o politică externă echilibrată pentru a acorda sprijin migranților legali și azilanților, pe de altă parte, să combatem fenomenul migrației ilegale. Bineînțeles, toată lumea știe că părerile sunt împărțite când vine vorba de măs măsurile care se pot lua în ceea ce privește redesfășurarea um, persoanelor care intră în Uniunea Europeană către diverse țări. Ieri a avut loc o nouă întâlnire ministerială, încă o ocazie pentru a discuta, discut, discuta șase ore această chestiune. Uh, Consiliul din, uh, European din iunie va fi esențial în acest sens în aceste eforturi. Trebuie să sprijinim țările care suferă din partea unei presiuni migratorii deosebit de ridicate. Trebuie să ne punem încă de acord asupra unei serii întregi de detalii din acest mecanism pentru ca să fie totul echitabil. Discuțiile la Consiliu vor continua intens pentru a se ajunge la compromis. Este foarte clar că nu avem un instrument uh, universal care să ne permită să gestionăm migrația în mod eficient. Deci avem nevoie de o abordare globală, cuprinzătoare. Comisia Libe, cu inițiativa sa de a crea, sau cu raportul pe care îl are uh, actualmente în lucru, este o inițiativă deosebită. Vreau să subliniez tocmai aceste uh, instrumente de gestionare a migrației legale. Și deci în acest sens, trebuie să vedem care vor fi, va fi în sfârșit poziția de compromis între Parlament și Consiliu în ceea ce privește vizele și șederea tinerilor, studenți și cercetătorilor. Foarte bine, însă există și alte chestiuni în suspans pentru care trebuie să discutăm și să ajungem la compromis cât mai curând posibil. Un dialog constructiv ne va permite să ajungem la un acord până la sfârșitul anului. Am continuat să lucrăm foarte intens pe codul vizelor. Am investit mult până acum pentru a face posibil ca în următoarele șase luni să se ajungă la un acord la Consiliu și să se lanseze dialogul cu Parlamentul European în privința codului vizelor. Am ajuns și la un acord regional în ceea ce privește regulamentul Dublin și amendamentele acestuia. S-a discutat mai ales uh, protecția grupurilor cele mai vulnerabile, mm, cu precădere minorii. Pentru a înțelege mai bine de ce oamenii uh, încalcă cel mai adesea data limita permisului de ședere, Este, trebuie să vedem uh, înainte de toate de ce se încalcă normele. 28 de state membre și membre Schengen au uh, participat la o întrunire uh, în care s-au prezentat de asemenea datele din 25 de aeroporturi. Am primit 851 de rapoarte din aceste aeroporturi, inclusiv cu informații Mm, în privința mai multor persoane. La începutul anului am uh, lansat un uh, program pilot, un program de succes pe tema frontierilor inteligente. Consiliul și-a continuat activitatea pe uh, pachetul uh, frontiere inteligente, care va servi drept bază pentru activitatea ulterioară a Comisiei și de altfel, Comisia în curând va prezenta noua sa propunere um, în ceea ce privește frontierele inteligente. Pe acest proiect se va lucra în continuare pentru a ne asigura că uh, avantajele noilor tehnologii sunt folosite. Dar aceasta, evident, ne pierdând, din, ne pierdând din vedere problema drepturilor fundamentale. Doamnelor și domnilor, precum am spus, migrația nu a reprezentat singura provocare a președinției noastre. Mai multe țări au confirmat că amenințarea terorismului este cea mai mare amenințare la adresa securității interne a Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că reacția noastră va fi pe măsură și să vină la timp. În timpul Consiliului de la Riga, Um, ministrii de externe au discutat problema terorismului și amenințării teroriste. Mă bucur să pot spune că s-a ajuns în cadrul acelui Consiliu la trei declarații comune care au contribuit la continuarea dezbaterilor pe marginea combaterii feromen, uh, uh, terorismului și amenințării acesteia. S-a asigurat uh, echilibrarea, pe de o parte, a garantării securității și, pe de altă parte, a protejării drepturilor. Consiliul European ne-a uh, însărcinat tocmai cu găsirea acestui echilibru între securitate și garantarea drepturilor fundamentale. Și aici, din nou, ne regăsim în fața unei uh, temelii foarte solide pentru construirea strategiilor noastre de combatere a terorismului. Avem mai multe uh, zone uh, strategice Ideea era de a folosi cât mai bine posibilitățile oferite de zona Schengen pentru a moderniza și asigura uh, controlul la frontierele externe ale UE. pentru consolidarea cooperării și schimbului de informații în uh, ceea ce privește traficul de arme și găsirea de soluții pentru Uh, dezactivarea armelor. Uh, Europol și Eurojust, Eurojust au fost uh, implicate. Am dorit să definim posibilitățile pentru uh, folosirea instrumentelor pe care le avem la dispoziție. Uh, am ajuns la un acord și începând cu 1 iulie va fi creată o nouă echipă la Europol care um, va raporta în ceea ce privește conținutul uh, internet. Ideea este să folosim resursele cât mai eficient și tocmai de aceea am planificat crearea unei unui centru uh, de luptă împotriva terorismului în cadrul Europol. Ar trebui să recunosc că fenomenul combatanților străini rămâne mm, unul dintre cele mai amenințătoare la adresa securității noastre interne. Evident, trebuie să găsim uh, modalități de combatere a acestei amenințări există posibilitatea de a ne îmbunătăți cadrul legislativ, mai ales acolo unde mm, altfel nu se poate atinge obiectivul. Spre exemplu, în ceea ce privește eliminarea uh, comerțului ilegal cu arme și dezactivarea acestor arme. Consiliul cere găsirea unei pro formularea unei propuneri legislative cât mai repede cu putință în această direcție. Consiliul vede cu ochi foarte buni activitatea Parlamentului în ceea ce privește prelucrarea datelor pasagerilor și în ceea ce privește crearea mecanismului care să asigure prelucrarea acestor date. Consiliul consideră că <clears throat> aceasta va reprezenta un instrument foarte însemnat pentru lupta împotriva crimei organizate și a terorismului. Trebuie să găsim un mecanism care să respecte în aceeași măsură și uh, datele personale. Uh, vrem un dialog deschis și Um, sper să se ajungă la un compromis. Chiar credem că e posibil să se ajungă la un compromis. Sper să se poată ajunge la un acord până la finele acestui an. Precum am spus deja, în luna ianuarie ar trebui să ne folosim de toate avantajele pe care ne-ar uh, putea oferi un astfel de uh, sistem informatic dar să nu uităm că amenințarea teroristă nu este singura amenințare din Uniunea Europeană. În ultima lună am avut o activitate intensă împreună pe marginea strategiei de securitate internă a UE. Ieri, la întrunirea ministerială, miniștrii au căzut de acord asupra cadrului pentru strategia de securitate internă pe următorii cinci ani. Ei au definit prioritățile, și modalitățile de punere în aplicare și de monitorizare. Marea provocare este de a, implic, a pune în aplicare acest plan, efectiv. Trebuie să punem la punct, deci, uh, documentele necesare unei bune pune, puneri în aplicare. În timpul președinției noastre am muncit din greu pentru a ajunge la acorduri pe CEPOL și Europol pe regulamentele privind CEPOL și Europol. În ceea ce privește CEPOL, grație cooperării cu Parlamentul European și cu raportorul, doamna Gal, am uh, înregistrat reale progrese, dar și credem că suntem pe punctul de a ajunge la un acord foarte constructiv. În ceea ce privește regulamentul Europol, încă rămân câteva chestiuni deschise, încă în discuție, dar sunt convins că uh, în uh, dia dialogul cu domnul Diaz de Mera, raportor, am constituit bazele unui, uh, unui acord la care se va putea ajunge în următorul semestru. Acum, în ceea ce privește uh, dimensiunea externă, aceasta evident are influența asupra securității interne din Europa. Dat fiind faptul că fluxurile migratorii și securitatea internă depind de evenimentele externe, precum bine știți, prioritatea noastră era uh, cooperarea cu țările din parteneriatul uh, răsăritean, a avut loc o întrunire cu miniștrii de resort la care s-a discutat consolidarea cooperării în acest domeniu și cooperarea între forțele de poliție și magistrați. În timpul președinției noastre am acordat o atenție deosebită consolidării cooperării cu Belarus în ceea ce privește migrația. Ne bucurăm să vedem că am îndeplinit recomandările Parlamentului European din 2014. Chiar dacă mm, semnarea oficială a fost uh, anulată în ultimul moment din uh, motive tehnice, e bine, acordul între Belarus și UE a fost aprobat. Datorită eforturilor comune am reușit să facem progrese în aproape toate domeniile și țin să vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și încredere. Cooperarea ne-a dus la uh, atingerea obiectivelor comune și vă mulțumesc pentru acest lucru. Very much, Minister. And now we have Minister Rasnach, Justice Minister. Mulțumesc, domnul ministru al Justiției, domnul Rasnach. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Este o mare plăcere pentru mine să vă pot vorbi astăzi despre progresele înregistrate în decursul președinției letone în domeniul justiției. Voi continua discursul meu în limba letonă. Unul dintre obiectivele principale al președinției letone este atingerea obiectivelor uh, din programul uh, celor trei președinții și de a continua activitatea lansată în uh, decursul președinției italiene. Am muncit din greu pentru a atinge cele mai bune uh, rezultate cu putință. Înainte de a pasa uh, ștafeta președinției Luxemburgului peste două săptămâni, în data de 1 iulie. La începutul președinției v-am uh, informat în privința priorităților noastre în domeniul justiției. Aceste priorități se încadrează și în uh, domeniul dumneavoastră de activitate al Comisiei Libe, protecția datelor, îmbunătățirea intereselor financiare ale UE, consolidarea drepturilor sus suspecților și persoanelor acuzate în procedurile penale și dezvoltarea conceptului de justiție pentru creștere economică. Suntem, știm că protecția datelor uh, are o mare însemnătate în ochii europenilor. Tocmai de aceea președinția letonă a considerat că această chestiune este una prioritară. Am făcut multe eforturi tocmai pentru a înregistra cât mai multe progrese pe dosarul protecției datelor. Și am avut succes. S-a ajuns la un acord după negocierile care au luat mai mult de trei ani. pentru a lucra cât mai eficient cu putință pe marginea reformei protecției datelor, am început regulamentul, lucrul pe regulamentul general. În ultimele șase luni, încă o dată am ajuns la rezultate bune, de care suntem mândri. Mă bucur să vă pot informa că pe data de 15 iunie, în Consiliul Justiție, am reușit să ajungem la un acord general în privința textului regulamentului privind protecția datelor. Și acest lucru ne permite nu doar să intrăm în negocierile tripartite cu, dialog, cu Parlamentul European, dar constituie de asemenea și un imbold pentru finalizarea uh, activității pe marginea directivei privind protecția datelor cât mai repede cu putință. Sunt recunoscător Parlamentului European pentru ocazia uh, oferită de a lansa deja trialogul pe 24 iunie. Adoptarea regulamentului de protecția datelor în Consiliu reprezintă o etapă foarte importantă de care ne mândrim. Astfel ne putem uh, încheia președinția Uh, noastră, fiind mulțumiți de ce am făcut. În ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE, la președinției letone era găsirea uh, regulamentului în ceea ce privește procurorul european. Evident, ne-am bazat și pe activitatea președinților precedente. Am uh, terminat capitolele uh, privind uh, principiile de bază care se regăsesc în primele 16 articole ale acestui regulament. Am lansat de asemenea discuții intense pe chestiuni rămase nerezolvate în președințiile anterioare. În Consiliul Afaceri Interne din martie s-a discutat despre crearea oficiului procurorului european, structura acestuia și procedura de demitere a acestuia. Este vorba despre chestiuni foarte complexe, dar am reușit totuși să înregistrăm uh, progrese însemnate. Evident, mai rămân multe de făcut și în această privință. pentru crearea oficiului uh, procurorului european, care cu siguranță va constitui una dintre sarcinile cele mai grele de pe agenda președinției luxemburgheze. În ultimele șase luni am uh, lucrat mult pe directiva împotriva fraudei la adresa intereselor financiare ale UE prin intermediul dreptului penal. E vorba despre directiva PIF. Ne-am concentrat pe anumite chestiuni, mai ales pe includerea uh, taxei uh, uh fraudei la TVA, care este o chestiune importantă pentru toate cele trei instituții implicate în discutarea acestei directive. De asemenea, regulamentul Eurojust, care vizează sporirea eficienței Eurojust, prin crearea unui nou model de guvernanță și prin îmbunătățirea eficienței, printr-o definiție unitară a competențelor uh, părților implicate. Scopul președinției noastre era de a ajunge la un acord general în uh, Consiliul din martie pe afaceri interne și am ajuns la un astfel de acord. O altă chestiune importantă a fost consolidarea drepturilor uh, suspecților și persoanelor acuzate în proceduri penale. În pachetul de eh, drept procedural s-a vizat în principal eh, directiva vizând eh, mm, consiliere juridică. pentru mm, procedurile penale. S-au purtat discuții la nivelul experților și s-a ajuns în final la un acord pe acest pe această chestiune în uh, cadrul uh, Consiliului din 13 martie. În ceea ce privește directiva privind uh, garanția pri și prezumția de nevinovăție, am început negocierile tripartite cu Parlamentul și am încercat să facem cât mai multe progrese pe calea adoptării acestor acte legislative. În același timp, permiteți-mi să subliniez că nu trebuie amânată adoptarea acestui dosar, mai ales în ceea ce privește garanțiile pentru copii, garantarea drepturilor copiilor, pentru că copiii reprezintă unul din grupurile sociale cele mai vulnerabile. Țin să mulțumesc călduros întregii mele echipe, o echipă plină de energie, extrem de competentă și țin de asemenea să mulțumesc uh, membrilor Comisiei Libe pentru sprijinul acordat de-a lungul mandatului nostru și pentru încrederea dumneavoastră. A fost o mare plăcere să conlucrăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr a fost o colaborare bună. Vom începe acum cu coordonatorii. Birgit Sipel. Thank you very much, Chair. Uh, first would like... Mulțumesc, domnule președinte. That on... Aș să mă refer la ce spus domnul cu privire la faptul că la migrație trebuie să acoperim toate aspectele. Am apreciat acest lucru, dar deocamdată ce am văzut eu în dezbaterile publice este o, un accent pe lupta împotriva traficanților, pe controlul la frontiere, pe crearea de tabere, de, fără să se știe ce înseamnă acest lucru cu adevărat, în statele terțe. În mare, impresia legată de Uniunea Europeană este că nu vrem să avem migranți. Acest lucru a fost subliniat de faptul că Consiliul n-a reușit să ajungă la o decizie cu privire la chestiunea um, cheii de distribuție, cu privire la um, relocarea, trimiterea acestor migranți. Nu știu dacă puteți dumneavoastră să-mi răspundeți la întrebare, dar aș vrea să vă întreb care au fost uh, statele membre care au sprijinit clar uh, ideea relocării sau poate ne spuneți câte sunt pentru relocare, pentru programul de reașezare sau dacă sunt probleme cu toate statele membre. Cât despre migrația ilegală, sunt de acord că sunt mari nevoi aici. Multe statele membre, dacă nu chiar toate, au nevoie de migrație. În Germania avem cifre legate uh, care ne arată că ne trebuie cam 300.000 de migranți pentru diferite sectoare ale muncii, însă deocamdată nu există niciun fel de reglementare europeană cu privire la migrație dincolo de uh, cadrul albastru și mm, vă întreb dacă um, găsiți că există o disponibilitate a un număr mare de state membre să lucreze pe acest domeniu împreună cu sectorul economic. Cât despre chestiunea protecției datelor, aș dori să îl întreb pe domnul ministru al Justiției dacă ar putea să ne asigure în acest moment că vom avea o directivă în octombrie cel târziu, pentru că pentru noi Parlamentul cu privire la protecția datelor este cu adevărat important și aș dori să aflu mai multe informații aici, aș dori să aflu informații cu privire la măsurile de protecție în uh, dreptul penal, cred că s-au făcut multe eforturi, iar punctul de plecare pe care l-a constituit uh, președinția dumneavoastră va permite o încheiere în următoarea președinție a dosarului legat de asistența juridică, lucru care ar fi foarte util. Domnul președinte, mulțumim, doamnă Siber. Acum, în afară de... N-aș vrea să adresez neapărat o întrebare eu. Poate că aș putea să continu ce a spus Gheorghe Sipel um, cu privire la Consiliul uh, JAI și faptul că nu s-a um, ajuns la un uh, consens. Um, ea a întrebat cu privire la țări concrete. Eu aș întreba dacă nu s-a ajuns la un acord și având în vedere că și uh, domnul comisar a fost destul de neutru în comentariile sale, care sunt perspectivele uh, după părerea dumneavoastră, având în vedere că vă apropiați de sfârșitul președinției, că s-ar încheia vreun acord în iunie-iulie. Și care ar fi perspectivele ca țări ca Italia, care sunt perspectivele acestei țări, cum ar fi Italia sau Grecia, care se, sunt supuse unor, presi, unor presiuni mari, să se descurce, mai am de vedere, într-o situație uh, critică. Apoi uh, urmează domnul Kirkhope în numele CR. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să felicit președinția pentru activitatea desfășurată. Cred că au fost într-adevăr foarte ocupați și știu din propriile mele surse că în multe domenii, în afară de acest domeniu concret despre care vorbim, uh, au reușit uh, foarte multe lucruri în acest Um, mandat, să spun. Aș avea câteva întrebări specifice acum. Având în vedere că în acest moment ne confruntăm cu o situație în care statele membre pot să se lupte între ele pe chestiunea statelor expuse direct care uh, amenință să uh, emită vize în Uniunea Europeană dacă nu se ajunge la un acord cu privire la chestiuni legate de relocare, reașezare și așa mai departe, consideră președinția că abordarea luată de comisie cu privire la programele obligatorii, dacă obiectivele acestea sunt chiar um, de realizat și pot fi realizate și um, cam care ar fi calendarul. Mă cam preocupă această chestiune în acest moment. Și apoi, încă un lucru, președinția consideră că introducerea pachetului privind frontierele inteligente face parte um, foarte importantă din noile propuneri uh, privind vizele Uniunea Europeană, mai ales având în vedere propunerile unora de extinderea domeniului de aplicare al uh, propunerilor inițiale. Eu, așa cum am mai spus, nu știu care vă sunt uh, dumneavoastră vederile, dar eu am spus că migrația legală, um, migrație economică și azilul sunt chestiuni care trebuie privite și cu oarecare empatie, dar trebuie să fie și împreună, dar trebuie văzute uh, și ca chestiuni separate care ar fi posibilitatea ca statele membre să utilizeze o mai mare gamă din instrumentele lor administrative pentru a trata diferențele dintre aceste uh, tipuri de elemente. Vreau să mulțumesc încă o dată uh, pentru sprijinul oferit de președinție, mai ales uh, mie ca raportor uh, pentru procesul PNR, care este încă în curs. Vă, vă mulțumesc pentru asistența pe care mi-a oferit-o pe durata președinției letone. Și încă un lucru. În ceea ce privește dezvoltarea Europol și uh, unitatea antitero, antiterorism, aș vrea să văd care este părerea dumneavoastră cu privire la aceasta, având în vedere mai ales diferitele puncte sensibile între competențele europene și competențele naționale în aceste sectoare. Vă mulțumesc foarte mult! And for the Audi group. Mulțumim! În numele ALDE, Cecilia Wickstrom. Mulțumesc, domnul președinte, dragi miniștri. Cred că se cuvine să vă felicităm pentru prima președinție letonă care se va încheia în curând. Cred că a fost uh, o perioadă foarte încărcată pe dumneavoastră, mai ales uh, în lumina atacurilor teroriste de la începutul președinției uh, dumneavoastră. Uh, o treabă bine făcută, mă bucur că v-ați ținut bine și vă felicit și pentru prezentarea de astăzi. Dar avea câteva întrebări. Am lucrat um, în strânsă colaborare pe dosarul cu privire la studenți și cercetători Uh, și mă bucur că am putut să evoluăm cu negocierile și că am încheiat trei trialoguri, însă regret foarte mult că n-am reușit să facem niște progrese politice mai uh, substanțiale la acest dosar. Mai sunt încă atât de multe chestiuni încă în suspans care trebuie rezolvate în uh, următoarea perioadă. Vă mulțumesc oricum că ați încercat și în aceste ultime săptămâni sper că veți avea curajul să le spuneți celorlalte state membre că acum trebuie să se miște puțin dacă vor să atingă competitivitate și dacă vor să fie atractive pentru cele mai inteligente creiere, uh, aceste resurse, resurse de care avem nevoie atât de mare pe acest continent pentru a fi prosperi în viitor. Sper că dacă toată lumea va fi la fel de serioasă, chiar va trebui să facem un progres la acest dosar. Acesta va fi testul cumva pentru următoarea președinție, cea luxemburgheză. Cât despre situația tragică din Mediterană, Comisia a propus un program ambițios cu măsuri concrete. Um, noi um, uh, am fost foarte clari în, uh, în rezoluția noastră din aprilie Um, cu privire la modul în care vrem să se meargă mai departe, avem două instituții care sunt clar convinse că e nevoie de o împărtășire a responsabilității, să nu se mai spună împărtășirea poverii, uh, ci să se spună uh, împărtășirea responsabilității, pentru că oamenii nu reprezintă o povară, și dacă s-ar merge pe această linie, în această mentalitate, cred că ar fi foarte bine. S-au făcut multe deja, s-au realizat multe, însă e clar că e nevoie de progrese în anumite state membre. Răspunsul inițial al uh, statelor membre europene nu prea a fost pozitiv, ca să nu zic mai mult, ba, ba chiar din contră. Și astăzi încă se mai uh, văd conflicte bilaterale alimentate între statele membre care uh, Uh, între statele membre care amenință că își vor uh, închide frontierele și că vor avea un comportament și mai restrictiv. Chiar sper că vă veți folosi această ultimă perioadă a președinției pentru a rezolva aceste discuții și să le îndreptați în direcția bună, să vă asigurați că vom putea în sfârșit să adoptăm măsuri concrete și nu să ne limităm la vorbe, că se vorbește foarte mult uh, duminica, iar luni dimineața se vede exact contrariu, niște măsuri absolut uh, îngrozitoare din partea statelor membre. Acum, aș uh, dori să mă întorc la ce a spus colege. Vrem să știm, la ce spus și Birgit, um, vrem să știm cine sunt uh, și ce spun, ca să facem și noi lobby la rândul nostru. Acum, um, în ce privește regulamentul la care sunt eu raportor, e clar că este un clar, un clar cu privire la minorii neînsoțiți. Există o decizie a curții care spune clar ce, ce e de făcut trebuie, este vorba pur și simplu de o bucată dintr-un articol. Statele membre um, scot totul din proporții, încearcă să găsească măsuri um, alternative, nu există sprijin în, această, în acest forum, am sprijin de plin, nu au fost niciun fel de amenamente, trebuie Consiliul să accepte și mesajul trebuie trimis și către ceilalți. În ceea ce privește protecția datorilor, desigur că salutăm progresele făcute Um, în ultima perioadă, așteptăm un uh, rezultat ambițios um, în tot pachetul și nu vom accepta nicio dispoziție care ar coborâ sub uh, standardele directivei 95. Cum vedeți progresele în, din această directivă mm, și considerăm că adoptarea acestei este esențială? Încă un lucru, situația drepturilor fundamentale, în special în Ungaria. Săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat o uh, rezoluție cât se poate de clară, în care deplângea absența unor măsuri din partea sectar uh, Consiliului față de numeroasele avertismente care au avut loc în Ungaria pe durata președinției uh, dumneavoastră, pedepsa cu moartea care revine ca și chestiune, discriminare în migrație, un mesaj care trimis către toți cetățenii și așa mai departe. Sunt o grămadă. Plus zvonul uh, Um, și fa zvonul uh, venit din partea președinției că nici măcar nu s-a discutat acest lucru. E adevărat? Și dacă da, cum puteți să justificați absența unui dialog cât de cât? Vreau să știu așadar care este o vederea dumneavoastră cu privire la un mecanism uh, care să asigure și mai mult faptul că se, îndep- că se îndeplinesc criteriile de la Copenhaga, pentru că sunt statele membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc și sper că vă, puteți bucura, vă veți putea bucura de ultimele săptămâni ale președinției dumneavoastră. Mulțumesc, uh, Cecilia. Știi că ai vorbit aproape la fel de mult ca um, ministrul justiției, dar a fost bine, a, ai cuprins tot. Spun așa ca o laudă. Intervenție din sală, fără microfon uh, a doamnei Wickstrom. Nu facem uh, acum uh, schimburi. Uh, te felicităm. Dragi colegi, îmi cer scuze. N-a trebuit să vin cu astfel de comentarii. Urmează Cornelia Ernst din partea GUE. Pentru că sunt mai puțini membri prezenți, vă acord mai mult timp. Mulțumesc, Claude. În primul rând, vreau să mulțumesc foarte mult uh, pentru comentariile făcute de președințiale tonă. Da, suntem cu toții conștienți că n-a fost ușor, n-a fost o jumătate de an ușoară, mai ales cu dosarele acestea care au rămas cam blocate. Nu suntem complet mulțumiți de rezultate, dar probabil că ați auzit deja destul de multe critici din partea Parlamentului și mai ales din partea comisiei noastre. Agenda privind migrația nu știu dacă poate fi neapărat sărbătorită, mm, considerată un succes. Cred că destul de departe suntem la acest rezultat. Multe state membre, inclusiv statul dumneavoastră, au spus de la bun început că nu sunt de acord cu redistribuirea refugiaților. Și mai sunt și alte state care nu sprijină această măsură și Aseară chiar am auzit uh, că nu va fi um, o măsură obligatorie. Și atunci ce se va întâmpla cu agenda privind migrația? Sunt foarte multe critici pe care le putem aduce aici. Situația actuală mă tem uh, că nu um, va duce la niște mm, decizii semnificative. E vorba de um, critici pe care vi le aduc, care reprezintă, de fapt, părerile tuturor grupurilor politice. Um, iar ideea distrugerii bărcilor, traficanților, vă dați seama că este absurdă. Pur și simplu, cred că nu, nu vor duce la nimic aceste măsuri. Mi se pare că sunt um, măsuri inutile. Vreau să știu care este situația dezbaterii din Consiliu și vă întreb uh, care este situația noastră din țară, unde agenda privind migrația nu a fost sprijinită. Cât despre statele terțe cu care avem de-a face, știți că există probleme mari legate de procesul de la Khartoum, de faptul că Iordania și alte state au, care au semnat acorduri pentru lupta împotriva migrației ilegale. Vreau să vă întreb dacă ați avut uh, legături cu guvernul italian la nivel de Consiliu despre schimbarea um, sistemului Dublin. Există vreo încercare în acest sens Italia și Grecia au preocupări grave legate de faptul că sistemul Dublin nu poate continua în forma sa actuală. Ați vorbit măcar vreodată despre um, subiectul unor rute de migrație legală uh, către Europa. Ați discutat acest lucru? Um, ați avut o dezbatere legată de vizele umanitare? Există vreo dezbatere uh, în acest moment cu privire la rute legale către Europa sau nici măcar nu există gândul sau ce facem, le scufundăm bărcile și gata și rămânem cu Dublinul nostru. Ah, e o întrebare foarte specifică la care chiar vreau un răspuns. Nu știu care va fi răspunsul noastră, dar e un lucru important pentru mine. Acum, guvernul uh, grec, guvernul elen vrea să schimbe și el politica privind migrația. au un fel de închisori pentru deportați uh, pe care le-au înființat, unde sunt deținuți foarte mulți uh, migranți. Centrele acestea a trebuit închise, însă aceste centre, aceste închisori au fost construite cu bani europeni. Guvernul elen se teme că ar trebui să plătească, să dea înapoi banii respectiv dacă demolează închisorile. E o întrebare pe care am tot adresat-o, niciodată n-am primit un răspuns sprijiniți, uh, că spuneți că veți sprijini statele membre în ceea ce privește chestiunile de migrație, dar e vorba de toate, state membre, toate statele membre sau doar câteva, Grecia e printre ele. Pe 15 iunie a spus că un, s-a convenit uh, un regulament uh, comun. Foarte bine, dar pe mine mă preocupă mai mult directiva. Aș fi vrut să știu uh, care este situația cu directiva. Sau da, mai spus, uh, um, mai spus, am mm, mai vorbit despre asta, dar o să mai vorbesc și eu despre asta, despre spionajul NSA în Europa, nu numai NSA, mai sunt și alte servicii secrete, dintre care unele chiar din state europene. Deja avem un uh, raport al Parlamentului European în acest sens. Aș vrea să știu ce concluzii, uh, la ce concluzie a ajuns Consiliul, de ce nu s-a tras nicio concluzie ca urmare a acestei chestiuni a spionajului. Există raportul privind NSA, noi la Parlament avem și o rezoluție de follow-up, dar nu s-a întâmplat nimic între timp. Conținutul celor două documente este aproape la fel. Vreau să văd ce are de spus Consiliul în acest sens. Mulțumim, uh, Cornelia, și acum Judith Argentini. Thank you, Chair. Mulțumesc. Domnule președinte, am urmărit conferința de presă de ieri după masă a conferințelor mișilor de interne. Ați spus că ieri ați discutat cu colegii 5 ore privind migrația. Acum ne spuneți că au fost șase ore. În sfârșit, ați discutat foarte mult și n-ați obținut mare lucru. Și atunci, vreau să vă spun că sunt extrem de dezamăgită pentru că aici, în acest parlament, am discutat imigrația și azilul de foarte multe ori și am discutat și cu comisarul Abramopoulos și ne-a spus să fim răbdători a zis că vrem să progresăm, încercăm, dar să nu uităm. Spune el că statele membre au probleme cu modificarea propriilor lor poziții și adaptarea la noua situație. Nu știu dacă comisarul chiar este așa de îndrăzneț pe cât spune el, dar așa interpretează lucrurile și este puțin bizar uh, să vedem că Europa, cu această societate îmbătrânită, cu conflicte la granițele sale externe, avem oameni care intră în Europa ca și refugiați politici, care au nevoie de adăpost, de siguranță și folosesc titlul de azilant pentru că nu au alt instrument la dispoziție și dumneavoastră nu sunteți în stare să ajungeți la un acord pentru a reîmpărți pe teritoriu 40.000 de persoane deja pe teritoriu și încă 20.000 de refugiați din taberele ONU în alte părți ale lumii. Și apoi mai este un subiect, migrația forței de muncă într-o societate în îmbătrânire. Nu sunteți în stare să abordați acest subiect. Și credeți că cu propuneri de combatere a migrației ilegale fără a aborda căile legale de intrare în Uniunea Europeană, să știți că vom asista astfel la o creștere a numărului de persoane care lucrează fără permis în Europa, permis de muncă și oamenii în situații din ce în ce mai precare, pentru că aceste persoane fără documente vor lucra sub prețul pieței în condiții oribile, e rău pentru ei, e rău și pentru noi. Și este ciudat că trebuie să implorăm statele membre să fie pur și simplu responsabile de destinul Europei. Eu nu înțeleg asta. Dacă ar fi să fac un rezumat al celor șase luni la care ați fost, la, care ați fost președinți, mi se pare că ați fost înceți și n-ați înțeles importanța crizei pe care o traversăm. Și atunci, ați vorbit despre ce? Este un alt uh, uh, subiect, dar nu cred că am fost informat. Coming to Caterina Cinici, who had indicated, so I'm going to take Caterina. I wanted to say something about when, when we... Mulțumesc. Vreau să spun și eu ceva. Când vorbim despre activitatea unei președinții, și asta înțeleg eu de că sunt aici din 99 încoace, uh, trebuie să vedem ce se întâmplă cu statele membre cum reacționează ele? Pentru că de multe ori președinția este forțată să reacționeze la diverse reacții ale statelor membre, dar asta uneori nu se poate face uh, în uh, lumina zilei. Nu putem să avem transparență tot timpul, așa stau lucrurile, dar vedeți, marți ce s-a întâmplat și ce s-a spus. Care ar fi poziția voastră? Care ar fi aceasta? Vrem să știm cine ce a spus și exact asta cerem și noi să se știe care au fost pozițiile și cred că președinția în uh, funcțiune ar trebui să poată să spună răspunde la aceste întrebări legitime, să știe ce s-a întâmplat, cine ce a spus. Pentru că, bineînțeles, uh, sunteți într-o poziție delicată ca și președinție, sunteți și diplomat și administrator. Doamna Sargentini a spus că lucrurile merg foarte încet, dar nu înțeleg uh, de ce, într-adevăr, avem un Consiliu Permanent, dar avem și prezenția rotativă și este foarte frustrant acest joc. Încă o dată, foarte frustrant și mai ales pentru noi la Parlament. Vreau să spun asta pentru că mă gândesc la această platier, uh, mă gândesc și la această la consiliile informale, dacă mă gândesc și la întâlnirile poate de rang uh, al doilea și aici frustrările sunt extrem de mari. Catrina și apoi ministrii. Sì, grazie, grazie președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi dați permisiunea să vorbesc din nou. Aș dori, în primul rând, să spun că mulțumesc încă o dată președinției pentru munca desfășurată în trilogurile în ceea ce privește directiva pentru minori. Cred că a fost o muncă prin care am dovedit seriozitatea cu care abordăm această directivă s-au obținut rezultate semnificative pe o temă despre care s-a tot discutat chiar și numai ce, o uh, temă complexă, ușor de criticat și deci nu a fost ușor să ajungem la un compromis. De aceea mulțumesc încă o dată președinției pentru contribuția sa. Și ca să vorbesc în continuare despre minori, vreau să mai subliniez un lucru. Să vorbim despre minorii străini, minorii neînsoțiți și mai ales despre minorii uh, imigranți. Eu cred că aici poate că ar trebui și ar putea să se facă mai multe. E nevoie să avem un mai, o mai mare control asupra acestei situații, să avem mai multe date despre situația acestor minori, pentru ca să uh, le pierdem urma cum se întâmplă odată ce au intrat pe teritoriu și ei să poată să devină, de ce nu, victimele al traficului de ființe umane sau al exploatării social, uh, sexuale, dar știu și eu, uh, mafia sau traficanți de droguri și așa mai departe. Și atunci, sau poate chiar să intre în rețelele teroriste acești minori. Și atunci mă întreb și întreb și știu că nu mai rămâne mult timp la dispoziția președinției uh, letone, dacă n-ar putea să facă ceva mai mult în acest sens. De pildă, modificând și lărgind sistemul SIS de control pentru a avea date sigure, fiabile, care să ne permită să nu pierdem urma acestor minori. Toate tematicile abordate de, co- de, de colegi mă interesează și pe mine, deci voi fi foarte succintă ca să pot să las uh, la dispoziție timpul pentru uh, replică. S-a vorbit despre un subiect important, procuratorul, procurorul european, important pentru noi, și aș vrea să întreb care sunt perspectivele preconizate, având în vedere ce s-a făcut până acum sub președinția letonă pe acest dosar. O altă temă foarte importantă este cea a celor granițe inteligente, smart borders. S-a vorbit despre acest subiect și mă întreb dacă chiar s-a făcut o analiză cost-beneficiu având în vedere că costurile sunt mari și că poate tehnic, nu știu dacă avem la dispoziție toate datele care să ne permită cât de eficient va fi în viitor acest sistem. Și apoi aș mai aborda o altă tematică. M-aș întoarce cumva înapoi mă întreb din nou asupra imigrației. Mulți colegi au spus aici lucruri pe care eu le îmbrățișez. Eu vin din Sicilia, un teritoriu unde se vede foarte clar și în mod dramatic impactul imigrației acestor persoane numeroase, disperate, care vin prin Mediterana și de, debarcă pe coastele noastre, sunt salvate uh, uh, în largul apelor noastre și vreau să știu că avem aceste persoane, multe dintre ele pierd chiar sub ochii noștri în apele siciliene și mi se pare absolut dramatic această temă. S-au spus multe lucruri, bineînțeles, însă aș vrea să subliniez un aspect și anume lupta împotriva uh, organizațiilor criminale uh, care profită mult economic de pe urma acestui trafic de imigranți. Ce se poate face? este o temă care trebuie, nu trebuie să fie abandonată. Dincolo de celelalte lucruri spuse, eu cred că asta este o tematică de mare importanță. Mulțumesc foarte mult, Catrina. Nu mai sunt alte e, persoane doritoare, așa că îi dau cuvântul foarte pe scurt domnului Cechin. Mulțumesc. Aș dori să spun și eu două vorbe. Sunt de acord și înțeleg criticile adresate de colegii noștri deputați, pentru că, într-adevăr, gestionarea imigrației pare să fie un eșec, însă nu sunt de acord ca aceste critici să fie adresate împotriva țării de președinție. Uniunea Europeană n-a fost suficient de reactivă, dar asta este situația actuală în care se găsesc instituțiile noastre, structura noastră instituțională și cred că și uh, eurodeputații trebuie să fie mai activi, inclusiv cei de la noi, de la LIBE, iar chestiunea migrației nu poate să fie rezolvată aici, în interiorul granițelor noastre. Și țările din Africa, și țările din Asia trebuie să facă ceva în acest sens. Domnul președinte, da, vreau să vă spun că am petrecut șase luni uh, excelente conlucrând cu dumneavoastră, amândoi și, și Caterina a spus ceva uh, în sensul că e o președinție mică care a trebuit să aibă foarte multe roluri diferite și provocările au fost enorme în ultimele șase luni și cred că acest context particular este de înțeles și a fost înțeles. Așa că, dragi colegi, vreau să dați răspuns la întrebările adresate. Vă rog frumos, domnul Kozlovski, să aveți uh, Cuvântul în această ordine putem să o luăm? Vă rog. Jā, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Es saprotu, ka varbūt. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru întrebările adresate. Majoritatea dintre acestea sunt legate de problemele de migrație cu care ne confruntăm astăzi. O să încerc să răspund în general vorbind, deoarece fiecare întrebare, de fapt, a conținut ceva legat de migrație și, ca să fiu sincer, nu am uitat pe ceas și nu știu dacă am discutat 5 sau 6 ore. Cine știe, poate 5 ore și 3 sferturi. Comisia a făcut o propunere pe 13 mai și am organizat primele discuții la nivel ministerial cu participarea tuturor statelor membre. După aceea, am avut discuții la nivel înalt și programul poate fi împărțit, vă spuneam, pe trei părți. Măsuri pe termen scurt, mediu și lung. Și la început uh, cineva a menționat uh, distrugerea navelor, lupta împotriva traficanților. E bine, combaterea traficanților nu înseamnă că o să scufundăm vasele cu migranți la bord, dar Bineînțeles, am dorit să le distrugem aceste nave, aceste vase, înainte ca oamenii săraci acești oameni să se suie la bordul lor. Și, bineînțeles, cât de vedere al securității, al siguranței, cooperării sunt chestiuni extrem de dificil de rezolvat, dar nu putem, bineînțeles, să închidem ochii pentru că, iată, acest trafic a devenit ceva foarte lucrativ. Traficanții câștigă milioane și milioane și problema nu face decât să fie în uh, ascensiune. Discutăm mult despre cooperarea cu țările terțe și suntem uh, convinși că fără o cooperare cu aceste țări terțe, fluxurile migratorii nu vor face decât să sporească. Și având în vedere câte persoane sunt gata să se îmbarce în aceste expediții periculoase, vorbim despre milioane de persoane, știm acest lucru. Și atunci, din aceste motive, avem și măsuri pe termen lung pentru a putea ajunge la ceva echilibrat și pentru a încerca să vedem cum se poate normaliza, stabiliza situația în țările de origine, de plecare. Cât privește pozițiile de la Consiliu, pot să spun și admit că, în general, acest program a primit sprijin. Însă, nu pot să vă spun acum exact deci cine ce a spus fiecare poziție a țărilor respective. Puteți să vă adresați guvernelor țărilor dumneavoastră și să întrebați ce au spus. Însă pot să vă spun că au existat discuții în legătură cu o abordare obligatorie sau pe bază voluntare, voluntară S-au discutat și alte lucruri de nuanță, cum să se calculeze împărțirea pe teritoriu, cotele, etc. Însă vreau să vă reamintesc că am organizat această dezbatere imediat, așadar, și principiul solidarității ne așteptăm să fie în sfârșit respectat aceasta să fie noua etapă în care intrăm. Vom fi consecvenți în acest sens și stăruitori și sperăm să fie rezultate următoarele luni. Bineînțeles, se pune întrebarea cum să uh, ușurăm sarcina și țărilor care se găsesc în prima linie a frontului. Așa cum s-a spus, abordarea este una globală, cuprinzătoare și atunci nu m-aș uh, opri numai la un singur element. Însă, cum s-a menționat Letonia aici, ca și președinție, noi nu am uh, împiedicat sau întârziat discuțiile, nu am uh, făcut un bilanț al pozițiilor, am stimulat uh, începutul discuțiilor, am predat toate dosarele președinției luxemburgheze și știm bine că acest dosar va fi rediscutat foarte în curând. Cât privește uh, Centrul uh, Antiterorist și Europolul. Ei bine, ideea acestui centru este de a exista o coordonare și o folosire mai eficientă a resurselor pe care le avem deja la dispoziție, pentru că știm Există atacuri teroriste în Franța, în Danemarca, au existat aceste uh, atacuri și s-au folosit acolo arme obținute ilegal, date care de altfel uh, sunt în posesia Europolului și care ar putea să fie foarte utile în continuare. Cât privește directiva referitoare la studenți și cercetători, da, n-am putut să obținem tot ce ne-am dorit, însă am făcut uh, ce se putea pentru a avea progrese în acest domeniu. Iar cât privește regulamentul CEPOL și Europol, am făcut iarăși tot ce am putut pe, pentru a progresa. Apoi, acum despre sistemul de la Dublin. Eventuale modificări, schimbări la sistem. Au existat discuții la Consiliul în acest sens și așteptăm acum o propunere din partea Comisiei. Și pot să depun mărturie încă o dată că am discutat aceste chestiuni legate iar de migrație, readmitere, bineînțeles, readmisie și altele, inclusiv pe parcursul uh, prânzurilor de lucru. S-a mai pus o întrebare în legătură cu acea lumină portocalie sau amber light și vreau să vă spun că am primit informații din partea 28 de state membre, nu așa, din partea 154 de aeroporturi, informații vizând acele persoane care Uh, și-au depășit vizele și așa mai departe. Unele dintre ele riscă să fie arestate, dar de fapt nimeni nu a fost arestat și acum dau cuvântul colegului meu. Yes, please, Minister, please go ahead. And um, a number of um, colleagues have been. Mai mulți colegi m-au rugat uh, să mă scuz în fața dumneavoastră pentru absența de astăzi. au trimis uh, SMS-uri și vreau să vă spun acest lucru. Știu că mulți dintre colegi uh, au fost implicați în negocierile tripartite alături de dumneavoastră și și-ar fi dorit mult să fie prezenți astăzi. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Țin să mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări. Evident, informarea Parlamentului în privința progresului înregistrat de Mm, directivă și regulament au fost insuficiente și tocmai de aceea profit de ocazie pentru a vă oferi informații suplimentare. Doamna Sipel a întrebat dacă directiva va fi adoptată în luna octombrie. Pe 24 iunie am plănuit o negociere tripartită și în decursul acesteia Luxemburgul vă va informa în privința priorităților sale. Una dintre proprietățile Luxemburgului este, din câte știu eu, a acestei directive în decursul președinției. În orice caz, sunteți foarte bineveniți la negocierea tripartită și vom uh, auzi împreună care sunt prioritățile președinției luxemburgheze, care de altfel au fost deja anunțate pe 25 mai. S-a formulat și o altă întrebare în privința progreselor înregistrate cu directiva. Cred că nu vom putea avea um, pași înainte cu directiva decât odată ce va fi, va fi adoptată abordarea generală. Deci, practic, aici avem două chestiuni diferite. Deci regulamentul privind uh, procedurile civile și uh, directiva privind procedurile penale. Sunt 92 de articole care se întind pe 100 și ceva de pagini. Ei, a se ajunge la un acord între 28 de state membre în privința fiecărui cuvințel, fiecarei formulări. Gândiți-vă câte ședințe ar trebui să uh, organizăm în decursul acestor șase luni pentru a discuta articol cu articol. Țin încă o dată să mulțumesc experților pentru că aproape că au făcut imposibilul posibil. Punctele de vedere erau foarte diferite de la un expert la altul și pentru a ajunge la o majoritate calificată pe această chestiune părea într-adevăr imposibil. Dar cumva ne cumva am reușit să ajungem la acest acord și suntem extrem de mândri. Au fost și întrebări alte întrebări privind directiva și uh, regulamentul. Încă o dată țin să mulțumesc uh, membrilor comisiei dumneavoastră care s-au implicat în colaborarea noastră, mai ales pe chestiunea drepturilor copiilor și încă o dată cred că acest regulamentul privind protecția datelor va înainta foarte repede și bine. Mulțumesc uh, celor doi miniștri, vă mulțumesc, dragi colegi. Yes, ajungem la finele președinției dumneavoastră și în numele tuturor colegilor Mulțumesc celor care au rămas până la finele întrunit din această dimineață și în numele colegilor care nu sunt prezenți astăzi aici, vă mulțumesc din suflet pentru colaborare, pentru activitatea intensă a echipei dumneavoastră, cu care am conlucrat foarte bine în aceste șase luni. Vă suntem recunoscători pentru organizarea reuniilor uh, informale și pentru informațiile periodice pe care ni le-ați pus la dispoziție. Încă o dată, a fost o președinție excelentă, un semestru foarte bun și uh, v-ați, uh, vă meritați cu vârf și îndesat odihna acum după aceste șase luni. Încă o dată vă mulțumim!